Proszę Państwa, prawie z kwadransem akademickim rozpoczynamy. Avem o întârziere de aproape 15 minute. Reuniunea Agri este părțită în trei părți. În această după amiază, mâine de dimineață și mâine de după amiază. Uh, există o ordine de zi pe care o considerăm adoptată dacă nu există obiecții. La comunicări uh, vreau să vă spun că această întâlnire este transmisă pe internet. Avem toate limbile în afară de malteză, estonă, slovacă. Um, apoi adoptăm uh, procesul verbal al ultimii reuniuni. Apoi, la punctul 4, vom avea raportul doamnei Marit Paulsen. Um, dar vom schimba ordinea pentru că domnul Buda trebuie să ne părăsească mai devreme. Doamna Aniera va fi la punctul 5, Aguilera. Acolo este vorba despre comercializarea furajelor medicamentate și abrogarea directivei 90 pe 167 am primit acceptul celor două doamne să schimbăm ordinea. Deci vom începe cu punctul 5, iar apoi vom aborda punctul 4. Comisia competentă pe fond este Agri, avizul uh, va fi redactat de Envi. Nu voi uh, face o introducere. Asta va face doamna președinte Aguilera. Cred că e cel mai bine așa. Și însă ne va introduce acum în uh, acest subiect, producerea, comercializarea și utilizarea furajelor medicamentate. Acest lucru se întâmplă într-un context mai amplu de subiecte similare pe care le vom discuta Vorbim despre medicamentele de uz veterinar, furajele medicamentate și Agenția Europeană a Medicamentelor și subiectul mai general al sănătății animalelor. De aceea vă rog, stimați colegi, și vreau acum să salut un grup de studenți din Polonia, din Poznan, care se specializează în acest domeniu. Permiteți-mi să le spun uh, bun venit, sunt uh, tinerii noștri minunați, noi le stăm la dispoziție, eu cel puțin, dar dacă, aveți, uh, dacă vor avea întrebări ulterior, vă rog să le stați la dispoziție. Și acum aveți cuvântul. Bueno, buenas tardes a todos. După amiază plăcută tuturor. Aș dori mai întâi să-i salut pe studenții care sunt în sală și evident că rămânem la dispoziția lor, după cum spunea domnul președinte, pentru a le răspunde la întrebări în caz au nevoie. Domnule președinte, cât timp am la dispoziție? Cam cât așa pentru prezentare? Bun. Cu prudență. Eh, bueno, eh, quisiera, voy a ponerles el informe. Bun, este vorba despre raportul referitor la propunerea de regulament de, pentru uh, furaje medicamentate. Pe fond este responsabilă comisia noastră, așa cum bine a spus domnul președinte, și uh, Evident, este un subiect foarte legat și de celelalte două regulamente, medicamente cu uz veterinar și crearea noi agenții pentru uh, medicamente cu uz veterinar. De aceea, este foarte important și tocmai vreau să spun încă de la bun început acest lucru, E o problemă de interpretare în anumite limbi. În germană funcționează S-a rezolvat, iată, problema cu cabina de interpretare a limba germană și voi continua, spunând deci că deși noi suntem competenți pe fond, comisia noastră competentă pe fond pe acest regulament atât de important, de asemenea, este un subiect foarte pertinent, atât avizul meu cât și pe, uh, avizul domnului Lin era foarte bine ca acest regulament să se înscrie în același orizont temporal ca și regulamentul principal, ca să zicem așa, în ceea ce privește medicamentele cu uz veterinar, pentru că sunt foarte multe aspecte care se întrepătrund și n-ar fi fost logic să adoptăm un text mai repede comparativ cu cel care se referă la medicamentele cu uz veterinar. Așa că mergem în paralel cu aceste două texte. Astăzi am să fac o scurtă prezentare. Am înțeles că ați luat deja cunoștință de document, însă vreau să vă prezint câteva elemente, elementele cele mai esențiale din acest document, după părerea mea. Și evident rămân la dispoziția dumneavoastră. Furajele medicamentate sunt niște uh, instrumente eficiente pentru a trata animalele ca și colectiv, deci nu animale individual, ca și colectiv și au un grad de eficiență foarte ridicat în ceea ce privește aceste grupuri, colectivități de animale, pentru care se garantează, după părerea mea, o distribuție în mod mai omogen și mai stabil. Și astfel, fiecare animal are acces la exact aceeași cantitate de medicamente prin astfel de furaje medicamentate și la o doză corectă, în așa fel încât tratamentul să fie mai eficient. După părerea mea, în mod evident, eu cred că acest lucru trebuie subliniat încă de la bun început. E vorba de un tratament care se face în colectivitate, poate fi făcut și individual dar avantajul este că prezintă o eficacitate sporită și un caracter mai omogen. Aș dori să subliniez că aceste furaje medicamentate sunt doar una dintre diferitele alternative și posibilități terapeutice pentru a administra oral astfel de medicamente. Și există și alte posibilități, medicamentele care sunt solubile în apă și care pot fi integrate prin, în apa de băut a animalelor, dizolvate în această apă, sau în momentul în care agricultorul sau crescătorul de animale pulverizează un produs în mod manual pe aceste furaje. Și deci, acestea reprezintă o alternativă suplimentară. După părerea mea, este de altfel și cea care reprezintă cea mai mare omogeneitate dar, subliniez, e o alternativă în plus. Și aceste furaje medicamentate, dincolo de normele care existau până în prezent și care existau în directivă, și acum, în momentul în care vom adopta definitiv acest regulament, cu începere, din momentul în care se adoptă acest uh, regulament, aceste norme sunt, de fapt, supuse regulamentului general în materie de etichetare pentru furaje, precum și supuse normelor de comercializare și utilizare a furajelor și uh, diferitelor substanțe ce sunt adăugate în alimentația animalelor. Și în regulamentul pentru medicamentele cu uz veterinar se definesc niște norme de bază pentru medicamentele cu uz veterinar printre care unele sunt utilizate pentru a fabrica astfel de furaje medicamentate. Pentru că întrebarea referitoare la utilizarea corectă a medicamentelor cu uz veterinar trebuie să fie rezolvată, după părerea mea, într-un context, în contextul acestui, acestui regulament, al celui referitor la medicamente cu uz veterinar. Și ca și consecință, Propunerea de regulament referitoare la furaje, așa cum am spus încă de la bun început, trebuie să meargă neapărat în paralel Uh, sau poate un pic în avans în timp față de, medicamentul, de regulamentul principal referitor la medicamente cu uz veterinar. Acest proiect de regulament de fapt actualizează o legislație care există încă din anii 1990. Și nu uitați, a trecut timp. Și evident, tot ce s-a întâmplat în timp, toată experiența acumulată în timp, ei bine, ne dăm cu toții seama că un astfel de regulament, în mod clar, este depășit și aveam nevoie de o legislație mai nouă. Și, de asemenea, sunt de părere că e mai adecvat faptul că e vorba de un regulament și nu de o directivă. Acest lucru am discutat și cu Comisia, pentru că uh, aplicarea directivei, a normelor care în momentul de față sunt uh, în vigoare prin directiva 90 și care vor fi transpuse în acest regulament 167, e bine, această directivă are câteva uh, neajunsuri importante și aplicarea sa în statele membre s-a făcut în mod uh, inegal. Și de aceea au apărut discrepanțe între felul în care se uh, implementează directiva actuală în diferitele state membre și iată că acum avem în fiecare stat membru, am putea spune, o situație foarte diferită. Și cred eu că acest lucru necesită în acest domeniu specific, deci în domeniul acesta al tratamentelor, e nevoie de o aplicare mai omogenă și, în acest sens, asta se poate face printr-un regulament a cărui uh, realizare, a cărui transpunere în fapt este obligatorie uh, în mod uniform pentru toate statele membre. Și existența unei norme, unor norme specifice pentru aceste furaje medicamentate nu trebuie, și vreau să subliniez acest lucru și se spune și acest lucru și în raport, nu trebuie să uh, ducă la niciun fel de discriminare față de uh, celelalte alternative uh, terapeutice, uh, comparativ și cu alte forme de administrare orală a medicamentelor cu uz veterinar. Furajele acestea vor beneficia de un regulament specific specific și nu va fi vorba doar de o altă modalitate de administrare orală. În așa fel încât să nu existe o discriminare. O discriminare care, din punct de vedere tehnic, nu, nu se justifică și nu se justifică nici cu o, niște argumente analitice mai aprofundate. De atunci trebuie să fim exigenți în ceea ce privește utilizarea medicamentelor cu uz veterinar, plecând de la toate posibilitățile alternativele terapeutice și nu să ne concentrăm mai degrabă pe unele în detrimentul celorlalte. Și în acest sens am uh, perceput eu, și vreau să precizez acest lucru față de comisie, am perceput în propunerea comisiei faptul că există totuși oarecare discriminare. Discriminare, aș spune, negativă față de aceste furaje medicamentate și mai degrabă în favoarea altor posibilități, altor alternative. De aceea credem că trebuie să fim foarte riguroși, foarte echilibrați în toate aceste uh, în ceea ce privește toate aceste modalități de administrare a medicamentelor. Deci să le tratăm pe picior de egalitate pe toate, indiferent care ar fi ele. Administrarea unui medicament cu uz veterinar trebuie să fie ceva făcut cu mare atenție și să fim exigenți în ceea ce privește întregul proces. Și mie mi se pare că propunerea înaintată astfel de către comisie e mai strictă pentru aceste furaje medicamentate decât pentru alte posibilități de administrare. Acum, în ceea ce privește definițiile, și voi încheia aici, definițiile, e clar că vom avea o dezbatere apoi, În ceea ce privește definițiile, ceea ce doream să spun este că trebuie să definim exact ce înseamnă antibiotic comparativ cu antimicrobian. În legislația noastră trebuie în mod logic, cel puțin după părerea mea, să ținem seama și de regulamentul referitor la medicamentele cu uz veterinar. Aceste definiții trebuie să fie așa cum le-a definit doamna Paulsen în regulamentul cu medicamente de uz veterinar și în proiectul său de aviz, de recomandări. Eu cred că așa trebuie să procedăm și așa cum uh, a spus de mai multe ori doamna Paulsen și a explicat foarte bine acest lucru, eu sunt de acord și preiau această poziție uh, și o poziție pe care o preiau și în raportul meu, și anume că e vorba de o definiție care trebuie să găsească regulamentul principal. Acum aș dori de asemenea să spun că problema, latura de sănătate publică este un aspect deosebit de important. Toți cei care suntem prezenți suntem convinși de acest lucru și Comisia este uh, foarte atentă și vigilentă față de problema de sănătate publică și eventuale uh, probleme provocate de rezistența față de antimicrobieni. Și acest lucru se referă de asemenea și la utilizarea intensivă a unor antibiotice pentru a combate anumite boli. Deci o problemă care pe noi ne îngrijorează și pe căruia trebuie să-i facem față în acest regulament și în celelalte două regulamente. În acest document am spus deci că definițiile trebuie să găsească în regulamentul de uz cu medicamente de uz veterinar, însă e clar în raportul meu că sunt și alte definiții, uh, cum ar fi, spre exemplu, destinatarii acestor furaje medicamentate, să știm exact ce înseamnă să ai o, un amestec realizat în cadrul fermei respective sau uh, uh amestecuri realizate în, prin alte modalități, prin uh, mecanisme mobile. Aș dori să spun că propunerea comisiei delimitează cantitățile de, de uh, medicamente și de furaje medicamentate pe care agricultorii au dreptul să le administreze. Eu sunt de părere în raport că dacă fixăm niște limite temporale în acest tip de regulament, nu e neapărat foarte potrivit, Ce ar trebui să fie responsabilitatea celui care scrie uh, rețeta, să determine exact cantitățile, să determine durata tratamentului. Eu cred că aceasta este competența celui care scrie rețeta, pentru că el este competent pentru a ști exact care este boala, care este tratamentul, care sunt medicamentele cele mai potrivite, durata cea mai potrivită. Aș dori să răspund de asemenea că am plecat de la ideea că o limită generală de 3% este limita uh, normală, acceptabilă pentru uh, aceste substanțe și trebuie să fixăm niște limite specifice pentru fiecare principiu activ, pentru fiecare substanță activă și care va fi, aceste limite vor fi determinate de către ESA și, după părerea mea, se vor baza pe limitele care trebuie să fie cuprinse între anumite valori, trebuie să vizăm niște limite minime, dar estimarea aceasta se va face pe bază de dovezi științifice, exact așa cum se prevede în textul propunerii. Nu vreau să lungesc prea mult uh, această prezentare, cu toți ați primit raportul, a fost tradus în toate limbile, așa că uh, am vrut inițial doar să subliniez acele elemente care mi s-au părut a fi mai importante și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a vă asculta și pentru a anota în mod foarte atent toate observațiile pe care doriți să le faceți uh, și părerile noastre pe acest subiect. Mulțumesc! pani do... Mulțumesc. Acum deschidem dezbaterea. Mai întâi domnul Buda va avea cuvântul. Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru înțelegere. Aș vrea în primul rând să o felicit pe raportoare pentru munca depusă, pentru modalitatea în care reușim să colaborăm la nivelul ședor raportorilor și de asemenea să-i felicit pe toți cei implicați în dezbaterea acestei chestiuni extrem de importante, pe domnul Des, pe domnul Linț, care au organizat o audiere publică legat de această problemă, de acest subiect și de această propunere care se dorește a fi un instrument extrem de util pe de-o parte pentru sănătatea animalelor, dar bineînțeles cu finalitate în ceea ce înseamnă sănătatea uh, omului. Sigur, sunt câteva chestiuni la care trebuie să răspundem, pentru că aici discutăm de furaje medicamentate și, evident, așa cum spunea și doamna raportor, vom merge împreună cu celălalt, uh, uh, cealaltă modificare, cu uh, medicamentele de uz veterinar, pentru că ele se întrepătrund, nu putem să le ignorăm unele pe celelalte. Însă, legat de ceea ce înseamnă aceste furaje medicamentate, sigur că sunt câteva chestiuni la care trebuie să fim foarte atenți, plecând pe de-o parte la ceea ce înseamnă folosirea lor rațională, pentru că până la urmă, indiferent că discutăm de furaje medicamentate sau dacă discutăm de medicamente, folosirea irațională a acestora pot să creeze uh, rezistență. Și aici aș face uh, o precizare că nu doar uh, antibioticele pot să dea o oarecare rezistență la animal și pe urmă cu transmitere la om, ci orice fel de medicament până la urmă pot să genereze o rezistență la animal și pe urmă evident să se transmită și, și la om. Este foarte important să menținem linia propusă de comisie și anume că antibioticele nu pot să fie folosite în scop uh, Um, preventiv, pentru că ne dăm seama cât de uh, nociv este această, uh, cât de, cât de nociv ar fi această folosire în scop um, preventiv. Uh, de asemenea, trebuie să vedem foarte clar, totuși, cum vor putea să fie folosite aceste furaje medicamentate în colectivitățile de animale, pentru că discutăm de animale care trăiesc în colectivități, dacă ne gândim doar la păsări sau la, sau la porci, astfel încât să nu fie administrate decât acelor animale care, într-adevăr, au nevoie uh, de tratamente medicamentoase și aici rolul medicului este covârșitor, pentru că știm foarte bine că un animal se poate manifesta sau să aibă semne clinice sau semne subclinice ale unei boli. Și atunci, sigur că este uh, rolul medicului să vină să spună când trebuie să folosim aceste uh, furaje medicamentate. De asemenea, este foarte important uh, să punem un accent și pe ceea ce înseamnă condițiile de zooigenă, pentru că s-ar putea să avem de-a face cu situații în care să fie unii să dorească folosirea acestor furaje medicamentate pentru a-și uh, complini lipsa unui management performant la nivelul fermei, da? și atunci trebuie să vedem exact când ele pot să fie folosite. Și nu în ultimul rând, cred că este foarte important să mergem și pe ceea ce înseamnă uh, Uh, o oglindă foarte clară și o foaie de parcurs a acestor furaje medicamentate, în speță trasabilitatea acestor uh, medicamente, începând de la cel care prescrie aceste furaje medicamentate. Înțeleg că în unele state, nu doar medicul veterinar are această posibilitate, existând și alte persoane, uh, și până când, până la folosirea lor în cadrul fermei și evident ce se întâmplă atunci când aceste furaje medicamentate nu sunt folosite. Sunt chestiuni la care cu siguranță vom răspunde și chiar vreau să cred că împreună vom da spațiului public european un instrument care să fie util util uh, fermierilor. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Umówmy się, proszę Państwa, że shadow raporterzy będą... Mulțumesc. Raportarea, raportorii din umbră vor avea câte două minute și ceilalți vorbitori un minut și jumătate, pentru că altfel nu reușim să terminăm dezbaterea. Și acum, doamna Gering. Um, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu raportorului acum pentru munca depusă. A fost o plăcere să colaborăm, a fost foarte deschisă și foarte directă în toate aceste capitole. Salut raportul ei. Cred că este un punct de plecare excelent uh, în ceea ce privește această propunere. Uh, împărtășesc uh, temerile ei cu privire la distinția diferitelor scopuri sfere de aplicare, um, regul, regulamentul oferă un, un cadru și, bineînțeles, că oferă și spațiul pentru uh, definiții mai bune în uh, ceea ce privește medicamentele veterinare. Dar există și uh, anumite chestiuni ce țin de delimitarea acestor tipuri de medicamente veterinare și vreau să mă refer la aceste lucruri. În raportul ei Uh, am văzut că este, uh, este important să-l păstrăm într-un uh, într-o zonă foarte limpede, deci formulările trebuie să fie foarte precise când vine vorba despre furajele medicamentate. Mă bucur foarte mult să văd că s-a um, um, eliminat acea limită de 1% a transferului de la un lot la altul, care este uh, foarte importantă pentru sănătatea publică și sănătatea animalelor. Uh, este bine să păstrăm un prag, pragul uh, valabil până acum în fostele propuneri și conform standardelor EFSA. Deci e bine să ne raportăm la concluziile științifice și nu la numere propuse arbitrar. Apoi, um, a existat uh, o limită a uh, rețetelor, a medicamentelor uh, eliberate pe rețetă. Mai sunt câteva chestiuni pe care aș vrea să le văd în raportul final și le voi uh, include în amendamentele mele. Cele mai importante se referă la personalul calificat, uh, alții decât medicii veterinari cei care sunt în măsură să elibereze rețete pentru medicamentele veterinare. Uh, se întâmplă acest lucru în Marea Britanie, unde pur și simplu aceste rețete se, se pot elibera doar de către medicii veterinari. Cred că nu este o chestiune prea importantă pentru raportor, însă uh, raportorul uh, a recunoscut că este o chestiune delicată pentru Regatul Unit și sper că vom mai discuta pe marginea ei. Mulțumesc. Domnul Federi. Da, mulțumesc pentru acest prim uh, raport care va fi foarte util. Majoritatea noastră a înțeles uh, importanța Um, medicamentelor uh, inclus în hrana animalelor, lucru care se poate răsfrânge asupra sănătății publice, mai ales în conexiune cu rezistența la antibiotice care poate decurge din această hrană. Pentru că următorul pas, uh, după ce se administrează acest tip de furaje, va fi că și populația umană va dezvolta o rezistență la antibiotice. Din cauza rezistenței, 5.000 de persoane mor anual. Bineînțeles că aici este și um, problema administrării preventive de antibiotice. Dar este uh, Uh, clar că există și anumite afecțiuni existente care trebuie tratate. Antibioticele au fost folosite uh, într-adevăr uh, în mod preventiv și rezultatele au fost destul de slabe. avut Eh, și aș vrea să preiau primul punct al doamnei Paulsen, și anume punctul 4 de pe ordinea de zi, cel care se referă la sănătatea animală și abia apoi să discutăm despre uh, alimentele pentru animale, furaje medicamentate. Acum, bun, trebuie să avem o perspectivă de viitor. Știm foarte bine că nu avem deocamdată o strategie pentru bunăstarea animalelor. Ni s-a promis acest lucru din partea Comisiei Europene și cred eu că nu trebuie să uităm, așa cum s-a mai spus de altfel, că aceste dosare merg mână în mână. Nu putem să abordăm un dosar uh, în mod independent față de celelalte. Trebuie să vedem exact ce se întâmplă în acele țări în care se utilizează foarte puțin antibioticele. Trebuie să ne inspirăm și cred eu că ar fi singura posibilitate de a acționa tocmai pentru a evita să uh, avem la un moment dat o rezistență mult prea mare față de antibiotice și antimicrobieni. Mulțumesc, domnul Eriksen, acum. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că, iată, într-un târziu putem avea această discuție peste tot în Europa în ceea ce privește riscul legat de o utilizare mult prea importantă a antibioticelor. Sectorul medicamentelor peste tot în Europa și sectorul acesta în general medical se spune că e un pericol foarte mare și nu numai pentru ființele umane, ci și pentru animale. Există deja în momentul de față mii de persoane afectate de această problemă și anume rezistența față de antibiotice și se constată acest lucru zi de zi în spitale. De aceea cred eu că E bine faptul că putem discuta acest lucru și faptul că am primit o propunere din partea Comisiei. Acum, doamna Paulsen a lucrat foarte bine pe acest dosar. Ceea ce înseamnă că noi putem acționa pentru a reduce în mod substanțial această problemă. Acum, având în vedere situația actuală, aș dori să spun că regret faptul că în proiectul acesta de raport se încearcă o atenuare a propunerilor făcute de Comisia Europeană și se introduc tot felul de excepții și de derogări. Se impun uh, condiții mai uh, stricte în ceea ce privește utilizarea acestor medicamentele, uh, pauzele, repausul, intervalul de timp uh, între administrarea acestor uh, medicamente. Da, e bine să avem o acțiune preventivă și e bine să vedem dacă există și un risc în ceea ce privește utilizarea acestor antibiotice. Ori noi știm foarte bine că aceste riscuri există în momentul în care avem uh, practici eronate de uh, creștere a animalelor. Și ar fi un scandal, un adevărat scandal moral, dacă noi am urca, urma această cale în uh, Parlamentul European, deși peste tot în Europa există o dezbatere publică pe acest subiect și peste tot opinia publică este îngrijorată în ceea ce privește utilizarea mult prea generalizată a antibioticelor. De aceea vă rog să ne gândim în mod corect și pertinent la acest aspect și să evităm o atenuare a punctelor foarte propuse de Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule Gati. Acum? Mulțumesc, domnule președinte. Voi repete ce au spus și alții. Cel mai util aspect um, al dezbaterii pe care o avem, din punctul meu de vedere, um, reprezintă chestiunile delicate pe care le-am aflat știind că trebuie să găsim un echilibru între nevoile crescătorilor și sănătatea animalelor. Există foarte multe întreprinderi care ne-au uh, trimis nenumărate e mail În orice caz, um, primul, uh, prioritatea trebuie să fie sănătatea publică, sănătatea umană. Și cred că este nevoie de uh, modificări ale acestui raport. Pentru că e nevoie de o abordare precaută. Știm că există această rezistență la antibiotice și agenți antimicrobieni, o rezistență în creștere în întreaga Europa. Um, um, ritmul creșterii este mai rapid acolo unde lucrurile sunt mai puțin reglementate. Este greu să se ajungă într-un punct în care crescătorii um, vor administra aceste medicamente um, animalelor exemplarelor, deci per exemplar și nu în uh, colectiv. Sunt uh, conștient că nu, nu vom reuși să ajungem la un regulament foarte clar atâta timp cât nu se vor regăsi toate aceste negocieri și în uh, TTIP. De exemplu, anumite produse din carne um, din carne de porc și din carne de vită importată din America ar putea cădea sub incidența anumitor aspecte. Bun. Deci, voi ruga pe ceilalți vorbitori să se limiteze la un singur minut, pentru că am intrat în criză de timp. Doamna Iuzo este prima acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, așa cum spunea doamna raportor, acest regulament este unul foarte important și vreau să o felicit mai întâi pe doamna raportor pentru că a depus o muncă extraordinară și în mare parte a îmbunătățit propunerea comisiei și asta pe multe aspecte. Și am să mă refer doar la câteva dintre ele. Eu cred că e foarte pozitiv faptul că stabilim niște limite maxime de uh, contaminare încrucișată referitor la principiile active. Pentru că Comisia a propus 1%, dar nu avem niciun fel de bază științifică, dovești științifice pentru a accepta uh, un astfel de procent. Și în orice caz, EFSA este autoritatea care trebuie să determine dacă acest lucru este fezabil și dacă este procentul pe care trebuie să-l uh, menținem. Eu cred că 3% principii active antimicrobiane, așa cum a propus doamna uh, uh, raportor, este procentul corect. Apoi, în ceea ce privește utilizarea preventivă și aprovizionarea, așa cum îl interzice Comisia Europeană, deci fabricarea anticipată a acestor uh, furaje medicamentate și aprovizionarea anticipată, e bine, acest lucru poate afecta diferite specii, așa zis, minore. Dar sunt de acord cu doamna raportor. Uh, din păcate nu am timp suficient pentru a explica acest lucru, însă aș putea spune că în linii mari raportul acesta este foarte bun. Mulțumesc. Agniu. Agniu, acum vă rog. Can I make it clear? Aș vrea să spun că nu sunt uh, foarte încântat de un regulament în acest domeniu. Acest subiect este foarte reglementat în Marea Britanie. Um, eurodeputații trebuie să fie conștienți de faptul că um, um, ceea ce fac crescătorii este în favoarea clienților, pentru că pentru ei este un mare efort. Dacă n-ar fi toate aceste reglemente, regulamente, ei pur și simplu s-ar opri din uh, administrarea furajelor medicamentate. Deci, practic, uh, de asta face industria ceea ce face. Apoi, uh, la alineatul 2D, acolo vine vorba despre zinc. Zincul poate fi un aditiv, poate, este un aditiv uh, identificabil. Noi am rezolvat acest lucru prin legea britanică, iar acest articol 5 Um, ne duce un pas în urmă, pentru că duce la confuzii. Apoi articolul 7, care se referă la această contaminare de la un lot la altul. În mod normal, uh, nu se folosește un limbaj puternic, dar acolo se spune că um, trebuie folosit termenul de nonsens uh, în uh, propunerea de regulament. Eu fiind um, fermier, vă spun că nu va merge, lucrurile nu vor merge astfel. Domnul Linț, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea de până acum cu raportarea și mulțumesc și pentru raport, pentru proiectul de raport. Mă bucur că ne-am adaptat calendarele uh, între cele două regulamente, regulamente regulamentul pentru medicamentele veterinare și cel pentru furajele medicamentate, știu că este nevoie de um, o adaptare a celor două regulamente. Și cred că în, în ceea ce privește anumite detalii sunt opinii diferite. Aș pleda pentru elaborarea unor definiții pe care le-am elaborat uh, împreună cu cei uh, de la EFSA, deci acolo am vorbit despre profilactic și metaprofilactic și așa mai departe. Deci uh, aș fi de acord să lăsăm uh, textul propus de comisie. Când vine vorba de acea contaminare, aș spune că pragul de 3% nu are la bază un studiu științific și cred că trebuie să vedem că există concepții diferite când vine vorba despre anti, uh, rezistența la antibiotice sau agenți antimicrobieni și așa departe. M-aș bucura dacă am uh, luat în considerare toate aceste aspecte. Mulțumesc, domnul Tantan. Merci, monsieur le président. Je, crois, je voudrais remercier le, le rapport. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și eu pentru efortul său. Cred că e important ca textul să definească limpede o serie întreagă de termeni care apoi vor fi termeni de referință în jurisprudență și, cum s-a spus deja, dosarul e intrisec legat de medicam, dosarul medicamentelor veterinare, în plus de tot ce ține de sănătatea publică. Ca atare, doamna raportor își ia niște distanțe vis-a-vis -vis de poziția Consiliului, care mie mi se pare că merg un pic prea departe. Și zice că avem nevoie și actorii din sector au nevoie de mare rigoare în special pentru a evita, pe tema antibioticelor, orice uh, dispersie și orice tip de rezistență, fie că e vorba de animale sau oameni. Uh, personal voi propune o serie de amendamente pe acest text din această perspectivă. Vă mulțumesc. Doamna Schleier. What Aș dori să spun că documentul e unul realist la care s-a reflectat, dar am și o serie de întrebări, pentru că noi am despătut deja aici în Parlament, care e titlul precis al directivei, dacă e vorba de raportul doamnei Paulsen. Cum putem evita orice confuzie uh, în ce privește originea substanțelor ce se pot regăsi în furajele medicamentate, furazolidonul în special. E prezentat ca un antibacterian și care este utilizat uh, inclusiv uh, în uh, culturile de vegetale. E vorba de 0,01%, acesta e pragul din țara mea. Ei bine, una dintre întreprinderile care fabrică furaj o face uh, tocmai pentru că uh, astfel de controle nu sunt generalizate în toate țările, deci iată de ce trebuie să știm despre ce produse vorbim exact. Doamna Köstinger, și vreau să mă alătur antevorbitorilor, vreau să-i mulțumesc raportoarei noastre, poate aș adăuga câteva lucruri, mi s-ar părea foarte important să cerem aprobări și pentru un prag de sub 2%. Și aici uh, mă refer uh, și la o adaptare la stocul de animale. Um, la modul general, aș vrea să spun uh, și că acele malaxoare care există în uh, anumite state membre sunt foarte importante. Există structuri mici la noi, foarte răspândite, ceea ce înseamnă, de fapt, că crescătorii își uh, creează propriile furaje, își produc propriile furaje și nu le cumpără de la alți angrosiști. Deci, practic, acest amestec este produs la nivel local, dar este controlat, uh, desigur. Deci există aceste malaxoare de curte, dacă vreți, um, pe care aș vrea să le uh, luăm în calcul în această dezbatere. Mulțumesc și doamna Machines. Mulțumesc, domnule președinte. Există o audiere exact în sala de lângă cu privire la lanțul alimentar. Sunt trei aspecte pe care vreau să le menționez. Unele lucruri s-au spus deja, mai întâi acel prag de chestiunea contaminării și mulțumesc raportorului că s-a aplicat asupra acestei probleme. Dezbaterea uh, s-a referit uh, la persoane cu răspundere și la medicii veterinari. Uh, sunt probleme în text și aici voi înainta amendamente cu privire la utilizarea anumitor ingrediente. Deci trebuie folosit un limbaj specific în acest sens Uh, mai ales când vine vorba despre comercializarea transfrontalieră a acestor furaje medicamentate. Vreau să mulțumesc uh, raportorului, raportoare pentru munca depusă, este chestiune foarte importantă. În anumite state membre se întâmplă acest lucru, fiecare stat membru folosește în mod uh, diferit aceste, aceste medicamente, deci afecțiunile animalelor sunt tratate în mod diferit. Aici mă refer la articolele 5, 7, Um, la care voi uh, înainta depune amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Moreira. Mulțumesc și eu uh, raportoarei pentru acest uh, document. Doar două întrebări suplimentare. Trebuie să luăm în calcul faptul că, mai ales la administrarea de furaje medicamentate, Ah, avem problema că interesul public este foarte mare, mai ales când vine vorba de utilizarea de antibiotice. Iar întrebarea mea este, am reușit să transpunem ideea că suntem interesați de o, ă, de o administrare minimă, mai ales când vine vorba despre antibiotice. Ah, și aici, ă, oare nu, am, nu reușim să ă, renunțăm complet la furajele medicamentate? Ar fi a doua întrebare, pentru că, până la urmă, întrebarea mea este, nu există antibiotice sau există antibiotice non-solubile în apă? Zic eu. Deci, această dezbatere joacă un rol foarte important la nivel public în zona din care provin eu. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoare. Este important să avem definiții foarte bune care pot fi puse în aplicare, astfel încât fiecare să știe despre ce este vorba. Cu domnul Linz și cu ceilalți raportori din umbră lucrăm la un aviz la Envi, mâine va exista un vot acolo și și acolo ne ocupăm de definiții. În ceea ce privește antibioticele și ceea ce a spus antevorbitorul meu, e important pentru că OCD, OCD a spus că într-o generație uh, aplicarea va crește cu, sau administrarea acestor antibiotice va crește cu 67%. E vorba de uh, uh, hormon de creștere tocmai pentru a satisface cererea în creștere de carne. Uh, noi credem că am reușit să scădem administrarea de antibiotice, cel puțin în creșterea de, în industria creșterii de vite. Uh, dar aici intervin și chestiuni ce țin de competitivitate și de gestiunea resurselor. Deci, uh, cred că ar trebui împreună să uh, combatem acest exces de administrare. Domnul Das? Domnul Des, uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarei. Vreau să mă alătur celor spuse mai devreme. Este important ca aceste animale să fie crescute într-un mediu potrivit, astfel încât să nu mai fie nevoie de administrarea de antibiotice. În Germania avem uh, un sistem de monitorizare și am stat de vorbă cu, uh, cu președintele Asociației Veterinarilor din Europa, un francez, care uh, uh, vrea să impună acest uh, sistem la modul general. Practic acolo este uh, nevoie, în Germania, este nevoie de uh, înaintarea unor rapoarte periodice cu privire la numărul antibioticelor uh, administrate și așa mai departe. Deci, aceasta este calea cea bună, zic eu, pe care trebuie să mergem. Mulțumesc. Și acum Comisia, prin doamna Pomarini. Przedstawiciela Komisji, panie Pongelini. Okay. grazie signor Presidente e prima di tutto vorrei ringraziare la relatrice. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca realizată. Evident, noi recunoaștem faptul că e vorba de un document destul de tehnic, destul de arid, destul de dificil și ca urmare a avizului ce ne-a fost transmis, și ca urmare a dezbaterii pe care, dezbaterilor pe care le-am avut până în prezent, aș uh, dori să spun că sugestiile care au fost uh, făcute sunt deosebit de interesante și importante. Cu toții suntem de acord asupra faptului că obiectivul nostru comun prin această propunere de regulament este să protejăm sănătatea animalelor noastre și, indirect, să protejăm și sănătatea noastră a oamenilor. Scopul fiind să luptăm împotriva acestui nou risc ce ar putea să fie la un moment dat un fel de sabia lui Damocles deasupra noastră, și anume rezistența față de antibiotice și față de antimicrobieni. De aceea am ținut seama de această situație și propunerea noastră a încercat să stabilească un echilibru între, pe de o parte, exigențele care provin din utilizarea antibioticelor pentru a proteja sănătatea acestor animale și, pe de altă parte, nevoia de a reduce aceste cantități de antibiotice, tocmai pentru a lupta împotriva rezistenței la antibiotice, care devine o problemă acută și se dezvoltă uh, Uh, din ce în ce mai mult, nu numai în rândul animalelor, ci și în rândul uh, oamenilor. Și uh, în acest sens am observat că parte din raportorii din umbră au anumite dificultăți în ceea ce privește anumite restricții. Însă, în realitate, acest lucru este impus tocmai de către acest echilibru pe care îl vizăm, pe care dorim să-l instaurăm. În așa fel încât să avem posibilitatea de a proteja în general, în mod amplu, sănătatea publică. Și din aceste motive am introdus anumite limite pentru acea contaminare crucișată de la un lot la altul și, într-adevăr, recunoaștem faptul că ar trebui să avem eventual o nouă analiză pe acest subiect. Eventual ar putea, am putea poate să reexaminăm aceste valori prag ce le-am fixat și uh, ca urmare a dezbaterilor noastre la Consiliu, dar și a dezbaterilor împreună cu dumneavoastră, vom face acest lucru. Evident, nu putem să scăpăm de o întrebare ce se impune și anume oare n-am putea renunța la această contaminare încrucișată? prin utilizarea unor noi instrumente. Da. Ambiția noastră, deși pare greu de realizat, ambiția noastră era să fixăm niște limite. Însă, deocamdată, anumite limite se eh, sunt contestate și există și anumite avize științifice care sunt la dispoziția noastră, sunt furnizate de EFSA și pe care trebuie să le utilizăm. Deci încercăm să avem un echilibru între toate aceste elemente și mai există și problema definițiilor. Uh, mai mulți intervenienți au insistat de altfel pe acest uh, subiect și au cerut să existe o utilizare foarte precisă a acestor definiții. Există anumite sugestii în acest uh, raport și am avea și noi câteva observații de formulat utilizarea principiilor active pentru aceste furaje medicamentate sau pentru medicamentele cu uz veterinar e vorba de două lucruri total diferite, pentru că utilizările ulterioare sunt diferite. Așa că aș vrea să reiau uh, încă o altă observație ce a fost formulată în dezbatere și anume că deocamdată vorbim despre alimente care conțin medicamente cu uz veterinar și care sunt autorizate în acest scop. Deci, în uh, scopul administrării medicamentelor pe cale orală și care sunt destinate tratamentului pentru anumite animale, dar într-un număr limitat. Acum, tratamentul cu aceste furaje medicamentate se face cu produse care sunt prevăzute pentru colectivități. Deci e o altă abordare, e, e o altă situație. De aceea am putea spune obiectivul, da, este comun și anume protecția sănătății publice, însă trebuie să cizelăm mijloacele de care dispunem pentru a realiza acest obiectiv. Iar mijloacele propuse în momentul de față, cred eu, sunt, uh, pot fi preluate și pot fi acceptate de multă lume, însă, în funcție de cele spuse de deputați, trebuie să încercăm să înțelegem cât mai bine rezultatul pe care îl scontăm. Așa că Uh, pentru o prima abordare, pentru o primă dezbatere, eu cred că abordarea este bună și am speranța că vom putea continua această cooperare. Mulțumesc! Aguilera, Mulțumesc, care cuvântul doamna Raportor Aguilera, pentru concluziile finale. Da, mulțumesc. Vroiam doar în această primă dezbatere, vreau să vă mulțumesc pentru contribuții. Eu cred că obiectivele noastre sunt comune pentru noi toți. Suntem de acord asupra obiectivelor. De aceea, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a obține regulamentul cel mai bun cu putință. Acum, nu știu dacă regulamentul cel mai bun cu putință înseamnă neapărat și modelul german, domnule Des. Acum, în orice caz, e clar că pentru a realiza aceste obiective și pentru a reduce treptat uh, problema aceasta de rezistență față de antimicrobieni, e clar că avem nevoie de un regulament fezabil care să poată fi și transpus de toate statele membre într-un scop pe care, subliniez încă o dată, e un scop comun. Așa că aștept cu nerăbdare să conlucrăm și să îmbunătățim cât mai mult acest proiect de, de, de text, în așa fel încât să obținem regulamentul cel mai bun cu putință la final. Mulțumesc. După cum știți, după consultările cu raportorii din umbră, raportoarea a luat decizia să amâne votul, ce anume pentru la toamnă, astfel încât să ne putem acorda eh, calendarul cu cei de la NV. Până în 21 iulie vor fi depuse amendamentele, iar adoptarea lor în 12 octombrie și votul în plen în uh, noiembrie. Mulțumesc raportoare, mulțumesc tuturor vorbitorilor și acum trecem mai departe la punctul 4 referitor la sănătatea animalelor. Doamna Paulsen este raportor pe acest dosar. Avem o veste bună. Există deja un consens când vine uh, vorba despre legislația privind sănătatea animalelor. Au fost patru discuții cu Consiliul. Vă felicit, doamna raportor, și vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră. Cred că vă pot uh, da deja cuvântul, doamnă raportor, iar dumneavoastră ne veți putea prezenta rezultatele dialogului tripartit. Vă mulțumim și așteptăm informația dumneavoastră. În 1 iunie, Hölsten den avslut. Domnule președinte, la, pe 1 iunie a avut loc ultima ședință de trialog pe tema sănătății animale. Și de altfel, numele, titlul s-a schimbat. În practică vom vorbi despre prevenția și controlul maladiilor contagioase. Iată noul titlu al textului legislativ. A existat un acord politic și trebuie spus că a fost un succes răsunător pentru Parlamentul European și, mai precis, pentru Comisia noastră Agri. A fost realmente o mare reușită pentru noi și doresc atât mai mult să mulțumesc raportorilor din umbră și nu voi putea să le mulțumesc când a ajuns pentru excelenta noastră colaborare. Doamna Vracuta, din păcate, este absentă, la fel și doamna Iegle, ele au participat la prima parte a acestui proces în uh, prima lectură aici în Parlament. Ceea ce am făcut în trecut a fost de a ataca acest dosar deosebit de complicat și ne-am fixat niște obiective. Am determinat niște principii și atunci când am căzut de acord asupra principiilor și obiectivelor, lucrurile s-au derulat într-o manieră um, relativ simplă și am reușit să înscriem aceste principii și obiective în alineatele textului. Am urmat o cale de lucru extrem de eficace și pe care o recomand în uh, abordarea dosarelor complexe. Cum spuneam, am trecut de faza primei lecturi În plenar am obținut uh, peste 500 de voturi pozitive și aproximativ 100 împotrivă, dar uh, raportorii, echipa de negociere de la trialog a căpătat astfel o poziție foarte puternică. E o altă lecție care merită învățată. Trebuie neapărat să reușim să obținem compromisuri, să fim cât se poate de uniți și pentru cât mai mult timp posibil pe parcursul negocierilor cu Comisia și Consiliul. În momentul în care suntem divizați la nivelul Parlamentului, devenim slabi. În schimb, dacă strângem rândurile, avem o poziție puternică a Parlamentului. În prima lectură am vorbit în special de legătura dintre bunăstarea animalelor și sănătatea animalelor. Am vorbit de asemenea de rezistența antimicrobiană. Cu doi ani în urmă era deja un element foarte important pentru noi. Iar astăzi e un subiect mult mai vizibil în toate țările lumii. Și asta de când Organizația Mondială a Sănătății, în luna aprilie 2014, a făcut public raportul său privitor la rezistența microbiană. Rezultatul, ei bine, primul document legislativ din istorie care stabilește în mod clar o legătură între bunăstarea animalelor, sănătatea acestora și sănătatea umană. Legislația va constitui un veritabil jalon în combaterea rezistenței la antimicrobiene, atât uh, la animale cât și la oameni, cât și pentru mediu. Haideți să nu uităm. Solul, uh, pânzele freatice sunt și ele afectate de rezistența antimicrobiană. Fiecare crescător va trebui să aplice principiul bunei practici de creștere a animalelor și fiecare va fi responsabil de utilizarea medicamentelor veterinare. Acest lucru va avea o semnificație foarte importantă pentru bunăstarea animalelor în Europa. Și vă pot da un exemplu de legislație foarte limpede. Dacă e vorba de o vacă, de un porc sau uh, de uh, o pisică, aceleași mm, condiții se aplică. Trebuie evitat uh, orice stres, orice du- durere inutilă uh, pentru animal, indiferent de metoda pe care o aplicăm în tratament. E un lucru fundamental în acest nou text legislativ. Este important să reducem la maxim suferințele impuse animalelor. Și mai trebuie să ținem seama de felul în care tratăm fiecare animal. Ori aceste lucruri sunt conforme cu cele uh, afirmate de Parlamentul European urmarea primei lecturi. Vor exista niște acte delegate care vor prelua o listă a maladilor și vom putea uh, influența lucrurile. Am vorbit poate îndelung, domnule președinte, dar sunt uh, foarte fericită pentru că până acum au existat 39 de directive diferite care tratează subiectul, ori acum o să avem o legislație unică, limpede, cu obiective și principii cât se poate de clare, care sunt ușor de înțeles pentru cel 25 de milioane de oameni care în Uniunea Europeană zi de zi se ocupă de animale și sunt vizate deci de acest text legislativ. Pe scurt, potrivit celor spuse de Comisia Juncker, avem o legislație mai clară, mai simplă pentru întreaga Uniune Europeană. Și iată acest exemplu formidabil de reușită. Deci se poate. Pe 10 iunie, Coreperul și-a confirmat susținerea pentru acest acord obținut și acum eu sper cu toată sinceritatea că împreună cu toți colegii noștri suntem gata să votăm da, așa cum și Consiliul a făcut-o pe 10 iunie. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, pentru raport și vă felicităm încă o dată. Domnul Torfman va lua primul cuvântul. Vă rog să nu depășim timpul de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Pot fi foarte succint. Vreau să-i mulțumesc doamnei Paulsen, care și-a dat sufletul pentru acest dialog uh, tripartit. Eu am fost prezent în calitate de raportor din umbră și am preluat uh, raportul colegii Elizabeth Eckel, dar Vreau să-i mulțumesc doamnei Paulsen încă o dată. Cred că am găsit și o soluție comună. Nu vreau să mai intru în amănunte, pentru că sunt de acord uh, întru totul cu cele spuse de doamna Paulsen. Mi s-a încredințat un mandat de plin, iar la acel uh, trilog am reușit să obținem un uh, regulament rezonabil în favoarea sănătății animalelor, care acoperă și zona afecțiunilor contagioase. Deci putem fi cu toții de acord. Uh, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Smith, acum. Thanks, President. Likewise, I'll be able to be very brief. La rândul meu voi fi succint și pot să o felicit pe doamna Paulson. Întotdeauna ne felicit, noi raportori, dar de data asta eu chiar pe bune o felicit pentru că dosarul a fost foarte complex și s-a implicat foarte mult atât doamna Paulson cât și echipa, secretariatul nostru, timp de ani de zile. Într-adevăr, e vorba de peste 50 de texte diverse care au fost acum reunificate într-un text unic și va afecta peste 20 de milioane de cetățeni europeni. Deci, mulțumim pentru claritate. Sigur, nu am obținut chiar tot ce ne-am dorit, în special în ce privește bunăstarea animalelor și legătura cu sănătatea lor, sunt elemente asupra care va trebui să revenim. Uh, mai așteptăm din partea Comisiei asupra unor puncte de clarificare, dar încă o dată, sincere, felicitări. Domnul pot să Domnul Razon, vă rog. Président, la question de la Mulțumesc, domnule președinte. Sănătatea animală e o temă mai importantă decât își imaginează unii, pentru că se leagă în mod direct de sănătatea umană. În ce privește creșterea animalelor, felul în care sunt acestea îngrijite, e bine, toate acestea au impact asupra sănătății consumatorilor și nu putem face orice ne trece prin cap. Și poate e cazul la anumite structuri de tip industrial. Cum știți, presa a pus în lumină practici inacceptabile. În uh, ferma așa numită uh, Milvaș, Într-adevăr, productivitatea e o consecință a sistemului economic liberal, dar asta nu trebuie să fie sinonim nici de maltratare sau de medicamentare excesivă și prost dozată. Mulțumesc! Mulțumesc. Astfel am fi bifat lista de vorbitori. Mâine va fi și votul după dezbatere. Va exista o un singur vot, după care vom transmite mai departe rezultatul președinției domnului Agnew. Domnule președinte, am cerut cuvântul, eu m-am înscris. Pot să iau cuvântul? În ce privește furajele medicamentate, e un subiect mai puțin complicat. Am reușit în Marea Britanie să ne adaptăm. Mi-aș dori să ca să fiu asigurat de către Comisia Europeană, pentru că din uh, textul pe care l-am primit, uh, nu prea înțeleg. Ei spun că Comisia se bucură uh, de faptul că statele membre se ocupă de control, dar ei nu vor scăpa de autoritatea competentă din Marea Britanie. Julie Gerling a precizat acest lucru. Vorbim de raportul doamnei Paulson, nu-i așa? Distribuirea medicamentelor pentru animale, medicamentelor de uz veterinar. Îmi cer scuze, am luat-o înaintea programului. Da, acesta este urmă. Următorul punct ne-am uh, notat, am consemnat intervenția dumneavoastră, ne cerem scuze după vot, uh, rezultatele vor fi transmise plenului și acum, cei uh, mulțumim doamne Paulsen, trecem la următorul punct. Vă reamintesc. Da, încă o dată mulțumim cred că um, merită și aplauzele noastre. Mulțumesc încă o dată. Vreau să vă reamintesc, n-am spus mai devreme, la raportul doamnei Aguilera, termenul de depunere a amendamentelor este 26 iunie ora 12. Și acum trecem la punctul 6, furajele medicamentate. De fapt, medicamentele de uz veterinar. Comisia ENVI este cea competentă pe fond și vom discuta acum despre amendamentele pentru raportul de proiectul de aviz, redactat de doamna Paulsen care se referă la care este legat de uh, proiectul uh, furajelor medicamentate. După cum spuneam, Comisia ENVI este competentă pe fond. Este un subiect delicat, sunt foarte multe amendamente depuse, ceea ce înseamnă că este uh, nevoie, există o nevoie de simplificare a regulilor în vigoare. V-aș ruga să comentați amendamentele. Doamna Paulsen, aveți cuvântul. O tacă la colegul. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor, în special raportorilor din umbră, care au introdus amendamente ce țin de acest text legislativ deosebit de important. Poate fi un detaliu, da, e important în acest enorm pachet pe care îl discutăm uh, în acest moment. Vorbim de 460 de amendamente. La început uh, mi se părea îmbucurător, căci îmi dau seama că nu există conflicte dramatice sau insolubile. E adevărat, pe aici, pe acolo, există unele amendamente care prezintă opinii și acolo trebuie să fim prudenți, întrucât nu putem introduce uh, niște opinii ca și cum ar fi uh, un uh, alt tip de text legislativ. Deci trebuie să cădem de acord asupra unor elemente factuale. Și cred că ne dorim cu toții cam același lucru, dorim să ameliorăm accesul la medicamente de uz veterinar eficace dorim să dezvoltăm acest sector și dorim să acționăm ferm pentru a face față rezistenței antimicrobiene. Chiar și atunci când e vorba de scurgerea acestor produse în sol sau pânzele freatice, trebuie să cădem de acord, cum spuneam, și va trebui deci să avem niște amendamente de compromis și ca să vă dau niște exemple, trebuie să găsim o soluție la problema care revine mereu, anume cine poate emite o rețetă, cine poate prescrie medicamente și după mine compromisul ar trebui să fie următorul. Un profesionist specializat care nu e medic veterinar trebuie să poată prescrie medicamente, dar acestea, când nu sunt prescrise de un veterinar, aceste medicamente nu vor fi vândute decât în țara în care persoana în cauză va fi redactat rețeta. Dacă dorim ca un medicament să fie vândut transfrontalier, atunci rețeta trebuie să fie uh, produsă de un medic veterinar autorizat. Dacă e vorba de un alt profesionist, dar care nu este medic veterinar, această rețetă nu va fi valabilă decât în țara de origine, cea care recunoaște existența, uh, activitatea acestui profesionist. E vorba special de Regatul Unit, unde există această posibilitate pentru anumiți profesioniști care pot uh, emite rețete și nefiind veterinari. Iată, deci eu cred că putem rezolva în cele din urmă și această problemă. În 2006 am reușit să adoptăm o legislație în Uniunea Europeană în ce privește antibioticele. Potrivit acestea, antibioticele nu trebuie să fie utilizate în scopul creșterii animalelor. Era o temă foarte importantă și ne-am spus că, în acest fel, utilizarea antibioticelor va diminua. Ori s-a dovedit că nu este așa utilizarea antibioticelor a continuat să se dezvolte pentru că uh, s-a început uh, o întreagă discuție pe tema profilaxiei. Nu s-a mai vorbit de antibiotice, ci de profilaxie, de prevenție. E bine, această utilizare um, profilactică este periculoasă. Și acum uh, se trece la o etapă metaprofilaxie și trebuie să fim conștienți de această problemă. Nu putem să ne regăsim din nou în fața unei legislații care să lase zone de umbră și care să permită diverse interpretări, care uh, deschid portița uh, ocolirii legislației și a obiectivelor pe care noi ni le-am fixat. Trebuie deci să cădem de acord asupra unor definiții cât se poate de limpezi în ce privește utilizarea metaprofilactică, în special a antibioticelor. După părerea mea, acesta va fi elementul cel mai delicat al acestei legislații ce privește medicamentele de uz veterinar. Am invitat raportorii din umbră la o primă întâlnire lunea viitoare, pe 22 iunie, și sper să reușim să ne punem de acord asupra principiilor și sper ca mai apoi să putem oferi posibilitatea și colaboratorilor noștri de a se exprima și ne vom vedea cu toții la Strasburg. Acum, aș dori să știu care sunt opiniile dumneavoastră asupra acestei introduceri pe care am făcut-o, dar, repet, e foarte important de știut în ce fel putem obține o legislație fără ambiguități, fără zone de umbră, care să ne permită unora să închidă ochii. Scop Mulțumesc. Va lua cuvântul doamna Scott Mai am um, Alan Smith. Mulțumesc. A fost o mare plăcere să lucrez cu dumneavoastră și cred că și în viitor uh, se va întâmpla la fel. Trebuie să ne concentrăm pe igienă în zootehnie și acest lucru ține de felul în care uh, Eh, creștem animalele, felul în care facem agricultură. Nu cred că medicamentele de uz veterinar trebuie să ascundă standarde slabe de creștere a animalelor. Aș lăsa niște exemple. Mm, datele vechi trebuie să fie actualizate, în special în ce privește evaluarea de risc pentru mediu și autorizările nu trebuie să fie nelimitate. Credem că trebuie să asigurăm mm, niște uh, reguli clare care să prevină utilizarea profilactică a uh, medicamentelor pentru uh, animale care nu sunt bolnave. Sunt de acord cu terminologia pe care o propuneți, profilaxie, metaprofilaxie. Trebuie să fim foarte limpezi în ce privește aceste, acești noi termeni și definițiile lor pentru că trebuie să evităm utilizarea nejustificată a medicamentelor datorită consecințelor asupra sănătății publice. Potrivit OMS, uh, e foarte important de ținut seama de dispozițiile OMS în ce privește combaterea rezistenței antimicrobiene Trebuie protejată sănătatea publică pe orice căi. De asemenea, propunem un sistem de tip monografie pentru a evalua impactul antimicrobienelor, așa cum o facem pentru pesticide și biocide. Credem că aceste, această bază de date trebuie actualizată în permanență pentru a avea informații în timp real în ce privește impactul asupra mediului și sănătății umane și nu doar asupra uh, animalelor care sunt tratate cu antimicrobieni sau antibiotice. Uh, mulți colegi au introdus uh, amendamente în ce privește o mai bună colectare a datelor, în ce privește vânzarea și consumul de antimicrobiene. Iată, încă o dată, mulțumesc foarte mult și aștept cu interes dezbaterile viitoare. Mulțumesc. Dziękuję. Przechodzimy do wypowiedzi pani panów posłów. Mulțumim. Acum alți vorbitori. Domnul Agnew. Dar vă rog uh, foarte succint. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că sar așa pe microfon, dar aceste subiecte nu sunt, sunt legate fie de uh, punctul 4 de la doamna Polson, fie de la punctul 6 al doamnei Polson, fie de propunerea comisiei. Întrebare la comisie. Comisie, puteți să mă asigurați din nou că oameni specializați pot să continue și să utilizeze uh, medicamente cu uz veterinar. Din câte am înțeles, am înțeles care e scopul, dar nu e același lucru ca să spui că da, puteți continua fără să ne mai jucăm așa cu cuvintele. Pot să da, puteți să-mi dați un răspuns foarte clar. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc, care cuvântul, doamna Iuso. Muchas gracias, presidente. Eu, în primer lugar, quiero... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să recunosc munca depusă de doamna Polson, o muncă extraordinară și de obicei, de câte ori are un raport, să îl face foarte serios. Eu am prezentat destul de multe amendamente la acest raport, însă acum aș dori să mă refer doar la cele care mi se par a fi cele mai importante. Una se referă la disponibilitatea alimentelor, uh, medicamentelor veterinare, pentru că e clar că uh, uneori e nevoie de medicamente pentru niște boli mai mărunte, pentru niște specii mai minore și trebuie să ne asigurăm că și aceste medicamente sunt disponibile. Apoi, ceea ce este important, de asemenea, este ca în acest regulament să ne referim și la problema rețetelor sub formă de cascadă. Asta refigurează deja în regulamentul din 2001 în cazul în care nu există medicamente veterinare cu uz veterinar pentru o anumită specie sau pentru o anumită boală, atunci veterinarul, medicul veterinar sau persoana responsabilă în regatul unic, spre exemplu, în țara mea întotdeauna e un medic veterinar, dar în fine, să fie în măsură să prescrie um, medicamente cu uz omenesc, căci care se folosesc pentru oameni. Și asta figurează deja în regulamentul din 2001. De asemenea, am prezentat și un amendament în ceea ce privește utilizarea unor medicamente care înainte erau utilizate, pentru că e clar că acestea pot să continue să fie în continuare prezente pe piețele statelor membre timp de trei ani de zile. Și această discuție se referea la legislație timp de ani de zile și eu cred că acum e o discuție care trebuie să continue. Și în final, în ceea ce privește uh, vigilența farmaceutică, farmacovigilența, eu cred că nu trebuie să comparăm acest lucru cu rapoartele periodice de securitate. Pentru că dacă există boli, dacă există o, o problemă, trebuie să ne asigurăm că medicamentele cu uz veterinar sunt și furnizate și utilizate. Mulțumesc! Mulțumim. Mulțumim, domnul Linț. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Mulțumim și raportoarei pentru acest aviz. Mi se pare că um, documentul reprezintă o bază foarte bună. Este un raport pe care putem construi ceva foarte bun și eu am depus ce, câteva amendamente. Sunt lucruri care au fost discutate deja la capitolul um, medicamente sau furaje medicamentate. E vorba și de definiții, de, de exemplu, definiția unor termeni precum profilactic sau metaprofilactic și așa mai departe, terapeutic. Am găsit o soluție bună în acest sens, însă am vrut să amintesc o altă problemă. Doamnă Paulsen, am impresia că puneți la îndoială legislația ce ține de drepturile veterinarilor de a elabora anumite rețete eu cred că există și alte mijloace pentru a reduce cantitatea de antibiotice. Domnul Polciac, vă rog. Da. Domnule președinte, voi fi foarte succint. Eu sunt de acord cu majoritatea celor spuse. Însă o chestiune de principiu se referă la termenul de expirare, termenul în care um, protecția datelor joacă un rol important. Deci, dacă se depășește acest termen de valabilitate, se poate îngrădi accesul la piață și se pot scădea prețurile. Se poate ajunge chiar la înjumătățirea prețului de comercializare inițial. Vreau, de fapt, aici să vă atrag atenția asupra riscurilor existente. Momentul în care nu se folosesc substanțe originale, atunci nu vor putea fi puse pe piață nici antibiotice generice. Sunt de acord cu propunerea Comisiei cu privire la producția de antibiotice generice. De aceea, prelungirea uh, propusă de acest proiect ar trebui să fie respinsă, cred eu. Pentru că aici Parlamentul și Consiliul ar trebui să exercite un control. E vorba, pe de o parte, despre comercializarea acestor medicamente pe internet și aici există o interdicție împotriva acestei comercializări, mai ales când vine vorba despre medicamente pe rețetă. Dar dacă sunt medicamente de, pentru care nu e nevoie de rețetă, atunci ele ar trebui să fie comercializate liber pe internet. Sunt în ceea ce privește amendamentele cu privire la activitatea medicilor veterinari, acolo sunt de acord că trebuie să discutăm. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, vreau să vă anunț că ne vom vedea mai des pentru că avem plăcerea să vă informăm despre instaurarea unui nou grup de lucru în Comisia Europeană, așa că veți putea beneficia de competențele noastre uh, în acest domeniu. Acum, în ceea ce privește subiectul pe care îl discutăm, și anume medicamentele cu uz veterinar, eu cred că este absolut indispensabil să ne opunem oricărei liberalizări în ceea ce privește utilizarea acestor medicamente, care, în mod normal, sunt prescrise pe rețetă și uh, să ne opunem și vânzării acestora prin internet. De asemenea, este indispensabil ca fiecare stat membru să poată în continuare să aleagă cine sunt acele persoane abilitate să prescrie aceste medicamente. Și dacă nu, ar trebui să uh, luăm măsuri suplimentare pentru a lupta împotriva contrabandei și a utilizării incorrecte. Uh, Contra celor afirmate de doamna raportor în prezentarea sa, situația unui veterinar n-are nimic de a face cu situația unui medic. De ce? Pentru că nu există asigurări sociale, nu există rambursări care să fie făcute față de acele persoane care lucrează pe, în uh, ferme. Și clar că acest lucru va duce la o sporire a costurilor. O, și știm deja că filiera aceasta atraversează o perioadă de criză în momentul de față. Deci raportul este interesant, dar după părerea mea trebuie să fie întărit pentru că e cam lejer pe anumite puncte. Jeszcze jako shadow zabierze głos pan poseł. Calitate de raportor de umbră, domnul Viegas mai mă lua cuvântul. Eh, sobre, sobre este, este relatório, eu creio que eh, temos que considerar que ele deve ser adequado Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, uh, uitându-ne la acest raport, cred că singura observație ce se impune este că trebuie să ținem seama și de realitate. Realitatea fermelor noastre și uh, nu putem să uh, ne mulțumim doar așa cu un raport teoretic în ceea ce privește medicamentele. E vorba de un adevărat sector de activitate un sector care este gestionat cu anumite reguli și în care există și nevoie de a include un ansamblu de medicamente. Nu? E clar că ne aflăm într-un sistem de agricultură intensivă, însă asta nu înseamnă că nu mai trebuie să și utilizăm anumite substanțe, substanțe care în, clar, în mod clar au uh, consecințe. Uh, nu putem să schimbăm realitatea sau o transformăm și nu o putem uh, transforma doar așa într-un fel de instrument pentru a reduce uh, numărul de medicamente prescrise. Nu, realitatea e mai complexă și mai completă decât atât. Acum, problema intervine la nivel de acces la medicamente. Ceea ce trebuie să încercăm noi este să privilegiem un sistem printr-un registru centralizat. În momentul de față, întreprinderile multinaționale înregistrează un medicament în diferitele uh, state membre și ceea ce înseamnă că agricultorii din țările mai sărace nu au acces sau au acces la anumite medicamente, dar uh, plătind mai scump. De aceea cred eu că noi trebuie să garantăm acest acces. Trebuie să ne asigurăm că fiecare stat membru are acces la aceste medicamente și să nu ne aflăm în prezența unui mecanism de control al riscurilor de mâna a doua. Uh, Agenția Europeană pentru medicamente are un cuvânt de spus și e clar că trebuie să controlăm felul în care sunt utilizate antibioticele și să înțelegem foarte clar că în acest domeniu al medicamentelor cu uz veterinar, care sunt nu doar antibiotice, există și alte medicamente care ne-ar permite să limităm uh, utilizarea ulterioară a acestor antibiotice. Deci e vorba de o utilizare profilactică în, uh, în etapa preventivă. E adevărat că e nevoie de control și e adevărat că vânzarea aceasta, unor astfel de medicamente, trebuie să fie atent monitorizată. Știm că există un adevărat lobby din partea întreprinderilor care vor să uh, sporească numărul de brevete depuse și așa mai departe. Dar noi trebuie să găsim o cale în așa fel încât aceste întreprinderi să continue să facă cercetare, să uh, aibă un departament de inovare, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că și prețurile acestor medicamente sunt concurențiale, competitive. Uh, Deci, ideea este că nu trebuie să instrumentalizăm acest regulament și acest text uh, și să permitem întreprinderilor să instrumentalizeze aceste prevederi. Mulțumesc. Domnule deputat, patru minute și jumătate ați vorbit. Următorul uh, vorbitor, Ah, doamna Aguilera. Um, ich habe auch äh, zwei, drei Anmerkungen zu dem gesamten Bericht. Am uh, două întrebări. Um, dar mai întâi de toate mulțumesc doamnei Paulsen, mai ales când vine vorba despre utilizarea de antibiotice și la administrarea de antibiotice de rezervă. Aici trebuie să mergem mai departe și să impunem anumite restricții. Cred că este important acest lucru. Există prime dovezi ale existenței de antibiotice în pânza freatică, în apa potabilă și cred că trebuie să reacționăm la aceste concluzii. Dacă au apărut astfel de dovezi, bineînțeles că trebuie să luăm măsurile corespunzătoare. Ceea ce privește activitatea veterinarilor, posibilitățile lor trebuie menținute când vine vorba de uh, prescriere, dar uh, bineînțeles trebuie exclusă utilizarea preventivă. Mulțumesc. Și acum, doamna Aguilera, vă rog. Gracias, presidente. Muy brevemente. Eh... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Am să mă refer la anumite aspecte subliniate de altfel și de doamna Iuso. Eu cred că nu trebuie să uităm dificultățile de acces la medicamente pentru așa zisele specii minore. și colega care a luat cuvântul la dinaur a spus pe bună dreptate că trebuie să restrângem uh, utilizarea. Trebuie să avem o utilizare într-un fel restricționată, uh, mai ales în materie de prevenție. Eu sunt de acord cu ideea, numai că problema este felul în care asigurăm disponibilitatea acestor medicamente. Eu n-am o soluție gata făcută, însă doresc să subliniez acest aspect, să-l subliniez. Acum, am apreciat foarte mult sugestia dumneavoastră în ceea ce privește bunele practici în uh, domeniul acesta al uh, creșterii animalelor. Eu cred că e posibil, eu cred că se fac foarte multe lucruri bune și adinaori s-a spus că în anumite țări se fac uh, lucruri noi, lucruri interesante. Însă nu uitați că Europa înseamnă diversitate Putem încerca să omogenizăm multe, însă numai dacă vă uitați și la climă, clima e foarte diferită și asta condiționează multe lucruri. În momentul în care facem anumite la alegeri, trebuie să ținem seama de toate aceste elemente. Și un ultim detaliu, domnule președinte, știu că mi s-a terminat timpul acordat, eliminarea aceasta a rețetelor în cascadă, exact așa cum a spus și doamna Iuso, sunt de acord cu ea. Dziękuję, pan poseł Caputo. Mulțumesc, care cuvântul, domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să o felicit pe colega noastră, doamna Paulsen, care a ținut seama și de contribuția mea în calitate de raportor din umbră. Sunt 460 de amendamente care au fost depuse, așa că va trebui să găsim anumite formulări de compromis în așa fel încât să ajungem la un text acceptabil. Dar aș vrea să mă concentrez pe un anumit număr de puncte care au fost deja evocate de câțiva colegi. Mai întâi, utilizarea antibioticelor. După cum s-a spus deja, încă nu avem date științifice riguroase care să demonstreze că rezistența aceasta este legată de utilizarea acestor uh, medicamente. Evident că e nevoie de date și în acest sens avem nevoie de o mai bună colectare a datelor referitor la antibiotice, tocmai pentru a putea înțelege mai bine și pentru a controla mai bine utilizarea acestora. Un alt element fundamental, după cum s-a mai spus deja, îl reprezintă veterinarii, rolul acestora. E clar că punctele de vedere sunt divergente în domeniu și eu, sincer să vă spun, sunt așa cam nelămurit în ceea ce privește această eventualitate ca, eventual, eu știu, veterinarii să și prescrie și să și vândă aceste antibiotice. Eu cred că aici e un punct de vedere care ar trebui să fie mai bine, eu știu, reglementat, mai bine definit. Și în ceea ce vrește celelalte puncte, poate n-ar fi rău să mai sintetizăm un pic formularea. Spre exemplu, farmacovigilența, da? Ar fi bine ca în lista elementelor uh, pe care trebuie să le supraveghem, să vedem dacă există reziduri de antibiotice pe, uh, în soluri, în terenuri, în apele, în uh, pânzele freatice. Și în acest sens, e clar că e nevoie de un regulament și asta s-a spus deja, un colegul care a luat cuvântul adinaur s-a referit la acest aspect. Să interzicem vânzarea online prin internet a unor astfel de medicamente. Pentru că, de fapt, e vorba de medicamente pentru care trebuie rețetă și dacă trebuie rețetă, înseamnă că trebuie și un control foarte riguros, foarte amănunțit. Și ar fi uh, incredibil ca aceste medicamente să se regăsească așa, vândute uh, online. Uh, eu cred că e bine ca aceste elemente să fie preluate și sintetizate. Mulțumesc care cuvântul domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Calitate de raportor din umbră, din partea ICR, aș vrea să-mi exprim aprecierea față de munca depusă de doamna Polsen. De er Aș vrea să revin la chestiunea autorizației și Și am să înaintez câteva amendamente în așa fel încât să putem avea un, un, un nou tip de autorizație, autorizație descentralizată. Deci să nu avem proceduri noi, ci să avem o modificare a procedurii actuale. Și asta probabil că ar simplifica mult lucrurile. Și am speranța că astfel vom putea susține acest uh, amendament și oricum aștept urmarea lucrărilor, dezbaterilor. Uh, e clar că vom uh, mai reveni asupra acestui subiect uh, săptămâna viitoare. Mulțumesc, care cuvântul domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Paulsen pentru acest raport. E clar că într-o astfel de discuție ne concentrăm mai ales pe antibiotice, dar cred eu că ar fi bine să gestionăm în mod foarte serios toate tipurile de medicamente și mulți colegi s-au referit la asta. Nu e vorba doar de boli care pot fi tratate prin antibiotice ci există de asemenea și medicamente, spre exemplu, potriva anumitor paraziți. Și asta riscă să ducă la oarecare rezistență, așa că trebuie să examinăm și aceste posibilități. Și trebuie să ne gândim de asemenea și la consecințele care ar decurge din uh, uh, absența antibioticelor. S-ar putea să ne aflăm într-o situație comparabilă cu cea de dinaintea primului și al doilea război mondial. Uh, nu știu dacă ne putem permite acest lucru, unde riscăm să ajungem la dificultăți de sănătate publică, probleme de sănătate publică foarte mari. dincolo de rezistența ce poate exista față de antibiotice și antimicrobieni. Noi de multă vreme în țara noastră discutăm pe acest uh, subiect Rezultatele sunt bune. De ce? Pentru că avem și voință politică și ar trebui să avem același nivel de voință politică în toată Uniunea Europeană. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Iar? Vreau să vorbesc despre trei lucruri, stimate domnule președinte. Legislația privind medicii veterinari și dreptul lor de a prescrie medicamente. Mi se pare un lucru normal. Asta se și întâmplă în Germania. Dar trebuie să vezi și reversul medaliei. Bineînțeles că în astfel de caz, medicul veterinar trebuie să poarte și răspunderea. Pentru că se uită de aceste răspunderi. Se întâmplă ca unul să prescrie un medicament, al treilea să cumpere medicamentul de la altul și așa mai departe. În orice caz, uh, uh, mai am ceva de spus când vine vorba de comercializarea online. Ei bine, aici sunt foarte ferm și spun că trebuie să o interzicem, pentru că este cu totul alt capitol. Trebuie să avem o soluție credibilă, dar restrictivă, care să permită să, care poate fi prezentată și publicului în această dezbatere. Mulțumesc și domnul Des acum, domnule președinte, câteva intervenții. În ceea ce privește antibioticele de rezervă, există um, în Germania o evaluare din 2013 a Oficiului pentru Protecția Consumatorului, doar 1% din antibiotice sunt trecute la antibioticele de rezervă pentru animale, iar la medicina umană cifra este de 47% când vine vorba de antibioticele prescrise și apoi trebuie diferențiat aici. Când vine vorba despre rezistențe la antibiotice, adesea nu medicina umană este responsabilă, ci în urma concluziilor studiului Oficiului pentru Protecția Animalelor, Protecția Consumatorilor, studiul uh, a relevat, după cum spuneam, că medicii veterinari sunt răspunzători. Deci, nu, nu uh, putem uh, să lăsăm lucrurile așa. Mulțumesc. Astfel, dezbaterea este încheiată și îl rog pe domnul Zaro de la Comisia Europeană să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a vorbi pe subiect, vreau să-i mulțumesc doamnei Paulsen pentru o munca depusă. Colaborarea a fost extraordinară și la nivel personal, dacă îmi permiteți să spun acest lucru avem câteva aspecte pe marginea cărora am vrea să facem câteva observații. Definiția acestor termeni, profilactic, metafilactic, metaprofilactic și așa mai departe, ne-am implicat în discuții cu Consiliul pe marginea acestor definiții, cu experți, Federația Veterinarilor din Europa a adus câteva argumente în ceea ce privește validarea autorizării pe piață, avem uh, o propunere acest sens, în ceea ce privește procedura de autorizare, există amendamente în acest sens care arată faptul că produsele generice nu ar trebui să treacă prin uh, procedura centralizată. Noi credem că mai ales uh, substanțele active noi, cum este cazul astăzi, ar trebui să treacă în mod obligatoriu prin procedurile centralizate, pe de o parte din cauza de disponibilizare și, uh, în al doilea rând, pentru um, o re relaționare la cele mai bune studii științifice. Apoi, raportul cu privire uh, din 2008 există dovezi că regulamentul vechi uh, funcționează, nu funcționează prea bine și acest lucru decurge din studiul nostru de evaluare. În ceea ce privește documentarea tehnică și protecția datelor, cum am denumit-o pe vremuri, noi vrem să obținem un echilibru între um, stimularea inovării și protecția competitivității. Există informații în acest sens. Nu există elemente de protecție pentru animale, mai ales în speciile minore și trebuie să stimulăm acest lucru. Trebuie să stimulăm industria să investească în anumite domenii, de exemplu în apicultură sau uh, zona antibioticelor noi, uh, dar totodată păstrând un nivel echilibrat de competiție. Nu trebuie să se asigure un grad uh, infinit de protecție. Apoi, uh, agenții antimicrobieni. Aici uh, vorbim despre un capitol esențial și domnul Viegas a spus că de aceea am, produs, am propus o schimbare a cadrului de reglementare. Există această rezistență la antimicrobieni și în comisie există 50 de cereri cu privire la uh, uh, agenții antimicrobieni. Deci, practic, uh, ne referim la concluzii, concluzii științifice cu privire la uh, Uh, rezistența creată în rândul populației la anumite substanțe și vrem să combatem um, rezistența uh, în mod eficient, dar totodată să protejăm sănătatea publică și sănătatea animalelor. Păi supravegherea producătorilor. Astăzi, această supraveghere se bazează pe rapoarte anuale, 98% dintre care sunt rămase neatinse, noi propunem să trecem la un sistem de monitorizare continuă care uh, să indice efectele secundare ale medicamentelor veterinare. Este o abordare bazată pe risc împreună cu Agenția Europeană a Medicamentelor, care a fost implicată în uh, elaborarea raportului sau proiectului acestui regulament și practic a fost implicată în procesul de protecție oferită sănătății animalelor și sănătății publice. Vreau să vă spun care este poziția noastră. Noi nu credem că regulamentul, prin acest regulament putem scăpa de uh, medicamente contrafăcute din afara Europei, de clienți care sunt mai mult sau mai puțin conștienți ce fel de substanțe cumpără. Toate aceste lucruri au fost deja discutate în uh, cadrul elaborării directivei pentru medicamentele contrafăcute. Cercăm să stabilim acum un mecanism care să permită identificarea um, instituțiilor sau comercianților autorizați la nivel național Uh, comercianților online. Există farmacii, distribuitori la nivel național și nu, uh, aceste principii valabile la nivel național nu trebuie să fie atinse, nu ne dorim să le schimbăm. În articolul 107 spunem că statele membre pot decide cine uh, va avea voie să comercializeze medicamentele online. Statele membre vor impune restricții care să vină în sprijinul uh, sănătății publice. Ce vrem noi să facem este să stabilim un set clar de reguli care să permită ca cei care cumpără medicamentele de la vânzătorii um, care au voie să facă acest lucru, că obțin exact substanțele pe care le-au comandat. Și um, aici uh, vorbim și despre prevederile incluse în directiva cu privire la medicamentele contrafăcute. Și ce a spus domnul Eron, da, propunerea comisiei lasă situația neschimbată, există o situație specială în Regatul Unit, dar și în Norvegia, în acvacultură, în care se referă la personalul calificat uh, în vederea emiterii de rețete, de prescrieri. Aceste sisteme sunt reglementate la nivel național și noi nu vrem să le schimbăm prin propunerea noastră recunoașterea calificărilor uh, profesionale în domeniul veterinar și în zona sănătății animalelor uh, ține de statele, statele membre. Deci sunt lucruri existente, principii existente pe care nu vrem să le modificăm. Sper că v-am lămurit, domnule Agniu. Cam aceasta este propunerea comisiei în orice caz. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Prosimy panie poseł sprawozdawcę. Mulțumesc, doamna raportor, acum. Och ulterior. Nu ska... Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit. Evident că e o dezbatere pe care o vom continua și evident că vom pregăti împreună propuneri de amendamente de compromis. E o muncă foarte importantă și cred că suntem de acord așa, cam în proporție de 90%. Și în fond și la urma urme, noi suntem Comisia Parlamentară pentru Agricultură, așa că datoria noastră este să stăm de partea agricultorilor, de partea crescătorilor de animale, să ținem seama de realitatea lor de zi cu zi. Și evident, am avut ocazia să aflu că există cercetare, există Uh, inovare în ceea ce privește rezistența antimicrobiană și văd care sunt consecințele acestei rezistențe asupra solului, asupra apei, asupra vieții în general. Și cred de aceea că uh, dacă nu vom schimba lucrurile, vom ajunge într-o situație extrem de periculoasă agricultura va fi afectată și va fi afectată în prima linie și acest lucru va avea repercusiuni, repercusiuni economice, tehnice și așa mai departe. Așa că ar fi bine să avem uh, un raport de inițiativă care să se refere la consecințele directe ale acestui fenomen asupra agricultorilor. Vă spun sincer că mie mi-este teamă să nu cumva să ne aflăm într-o situație foarte grea și la final factura aceasta uh, din, care s-a acumulat în ultimii 50-60 de ani va fi plătită de agricultor, de uh, cei care au exploatații de dimensiuni reduse. Așa că haideți să ne gândim încă de pe acum la această persoană și să depășim cu mult cadrul acestei legislații. Dar cred eu că pe viitor va trebui să ne gândim cât mai bine la ceea ce putem face în favoarea lor. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Paulsen pentru munca depusă și pentru intervenția importantă. În 15-16 iulie vom adopta raportul, iar la Envi se va vota în 22 septembrie. Mulțumesc, doamnă deputat. Și acum punctul 7 modificarea regulamentului numărul 726 per 2004 cu privire la procedurile comunitare pentru autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și în vederea înființării unei agenții europene a medicamentelor. Iar raportorul este domnul Stanislav Polciac. Comisia competentă pe fond este Comisia ENVI. Există câteva amendamente pe marginea cărora vrem să discutăm. Sunt lucruri uh, interconectate. Iar regulamentul se referă la proceduri, după cum spuneam, de autorizare și supraveghere a medicamentelor, respectiv uh, înființarea unei agenții europene a medicamentelor. Vă rog acum să ne prezentați modificările. Domnule Polciac, aveți cuvântul. Pane předsedo, za uvedení této materie já budu již pouze stručný. Mulțumesc pentru cuvântul introductiv. Voi fi succint și vă voi prezenta câteva lucruri, pentru că o mare parte a fost inclusă în raportul doamnei Paulson. Aici avem doar o parte tehnică dar după cum a spus dumneavoastră, este strâns legată de dosarele pe care le-am menționat anterior. În ceea ce privește avizul meu, deja în trecut ă, am vorbit despre acest subiect la reuniunile noastre și vreau să mă limitez la chestiunile care decurg din amendamente. Sunt 30 de astfel de amendamente, deci doar o zecime din numărul celor depuse la dosarul doamnei Paulson. Iar asta ne arată și care este importanța capitolului. Partea mea este mai degrabă tehnică. De deci, aceea vreau să vă spun că am fost atent la toate amendamentele dar este important ca Parlamentul European să aibă o poziție comună, un aviz comun, cu excepția unui singur amendament referitor la acea monografie a medicamentelor care conține și riscuri legate de protecția mediului. Însă, trebuie să spun că e greu de pus în aplicare acel amendament și nu este foarte bine redactat în ce măsură ar trebui să fie elaborate astfel de monografii. Industria veterinară ne-a înaintat deja o propunere referitoare la publicarea unor studii științifice care să reprezinte o bază solidă. Dar mă tem că nu avem destul timp la dispoziție pentru a ne apleca asupra acestor întrebări concrete și de a le include în raport respectiv în aviz. Probabil că este nevoie de o discuție mai profundă pe marginea riscurilor acestor substanțe pentru mediu. Cred că este suficient ceea ce am spus, pentru că e destul de evident care este prioritatea acestui dosar. Eu sunt raportor uh, din umbră și pentru dosarul medicamentelor veterinare. Este un dosar foarte tehnic și eu cred că împreună cu ceilalți raportori din umbră vom reuși să ajungem la un consens legat de uh, amendamente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule. Acum domnul Caputo, un minut și jumătate. Sì, grazie Presidente. No, sarò brevissimo perché come è stato già detto dal... Voi fi extrem de succint, pentru că așa cum și raportorul a spus, e vorba de un dosar foarte tehnic, strâns legat de subiectele precedente. Există o serie de amendamente și cred că va fi posibil să alcătuim o sinteză, deoarece am discutat deja cu domnul raportor. Aș împărtăși interesul meu pentru propunerea doamnei Scott, vizând o bază de date publică care să fie actualizată regulat și care să conțină informații referitoare la principiile active ale medicamentelor pentru uz veterinar. Cred că acest lucru ar fi foarte util, dar aș reaminti că Comisia Europeană a subliniat rolul Agenției Europene pentru Medicamente, grație unei proceduri centralizate și deci e absolut necesar să avem o legătură mai strânsă între documentul 726 și noul document vizând uh, medicamentele de uz veterinar. Mulțumesc! Ayuso. Sí, muy brevemente, señor presidente. Doamna Ayuso, mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt această diferențiere a agențiilor este absolut necesară. Avem nevoie de o agenție în plus. Și aș vrea să mm, analizăm această întrebare. Trebuie să vedem exact. Uh, dacă vom face o agenție nouă, s-ar putea să ne confruntăm cu o problemă de proliferare a diverselor agenții în Europa. Așa că aș vrea să mi se explice încă o dată și mai bine și mai temeinic de ce avem nevoie de o astfel de nouă agenție. Cincuie, Paposeu Frank. Mulțumesc, domnul Frank. Mulțumesc, domnule președinte. E regretabil de constatat că, încă o dată, Comisia Europeană promite o simplificare necesară la reglementările esențiale și ne trântește în față un val de fum în detrimentul instituțiilor și prerogativelor statelor membre. O astfel de nouă agenție europeană se va baza pe o sporire a prețului final al medicamentelor. Parlamentul însă e bine plasat pentru a înțelege de faptul că responsabilă pentru inflația reglementară e Comisia Europeană și nu trebuie să ne alăturăm unor astfel de derive inacceptabile. Ar fi fost mai judicios să procedăm mai simplu acolo unde Comisia caută să facă lucrurile mai complicate. Mersi. Pani poseł Scott Cato. Doamna Scott Caton acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, și eu sceptică, uh, pentru că noi avem însă un rol important de a proteja sănătatea publică și a animalelor și asta se și încearcă um, prin înființarea agenției. E important să nu confuzăm, să nu uh, confundăm regulile care sunt menite să protejeze sănătatea publică cu birocrația. Este de asemenea important să evităm falsele economii, falsele reduceri de costuri. Pentru că până la urmă, dacă facem economia acolo unde nu trebuie, vom afecta sănătatea publică și asta până la urmă ne va costa și mai mult. Practic, agenția va asigura o finanțare bună a anumitor proiecte. În primul rând vreau să spun că ne există temeri cu privire la um, un număr mic de persoane care vor să impună în aplicare regulile ce țin de dreptul veterinar. Este nevoie de analiză și coordonare a uh, planurilor de acțiune pentru a combate rezistența la antibiotice și am auzit asta și la dosarul uh, anterior. Există planuri de acțiune care au la bază studii științifice. În același uh, sens, vreau să spun că este nevoie de resurse suplimentare în vederea obținerii de informații cu privire la medicamentele veterinare. Agenția, de asemenea, ar trebui să revizuiască datele din trecut cu privire la autorizațiile acordate unor medicamente pe piață. Credem că și această activitate trebuie să primească o finanțare adecvată. Este nevoie de regulamente noi uh, cu privire la drepturile medicilor veterinari. Mă bucur că domnul Caputo este interesat de o bază de date actualizată și sunt de acord să avem un amendament în acest sens. Voi discuta și alte amendamente cu, cei, cu raportorul și cu dumneavoastră, bineînțeles. Dziękuję. Wyczerpaliśmy zgłoszenia pani i panów posłów. Lista a fost epuizată acum și îl rog pe reprezentantul comisiei, domnul Salop, să ia cuvântul. Da, nu, mai avem o intervenție, îmi cer scuze. Foarte pe scurt, mi-am ratat timpul de vorbire anterior cu un telefon. Dar, pe temă mare, dacă e nevoie sau nu de o nouă agenție, eu cred că e important. Una din problemele de bază pe care le constat eu în Europeană azi e că avem multe rezoluții bune, facem regulamente bune, uh, unele sunt proaste, e adevărat, dar majoritatea sunt foarte bune. Dar nu mai avem apoi mijloacele de a urmări ce se întâmplă. Uh, ar trebui să conlucrăm cu parlamentele naționale pentru a ne asigura că autoritățile naționale implementează lucrurile. Um, în alte situații um, există autorități, poliția nu așa, urmărește criminalii, dar noi nu avem nici o uh, modalitate de a urmări ce se întâmplă ulterior. Nu uh, putem alerta comisia în lipsa unor date și statistici actualizate. Comisia trebuie să ne informeze mult mai regulat despre ce se întâmplă în statele membre cu transpunerea procedurile de follow-up trebuie să fie mai stricte. E un dosar tehnic, iar dacă obținem un succes, măcar parțial vom obține succesul doamnei Paulson, dar e clar că pentru viitor e nevoie de o legislație mult mai simplificată. Comisia acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori pe scurt două lucruri. Unu, să declar din nou de ce acest dosar a fost prezentat în conjuncție cu anteriorul și e pentru a amenda regulamentul din 2004, pentru că Comisia propune ca Autoritatea Centrală de Autorizare să intre în același regulament cu toate celelalte proceduri de autorizare pentru medicamentele de uz veterinar și, în al doilea rând, pentru a alinia regulamentul la tratatul de la Lisabona. Iată ce facem noi acum. Nu ne dorim um, să adăugăm sarcini suplimentare pentru eventuala agenție sau alți actori implicați în sector. În ce privește comentariile făcute astăzi, aș dori mai întâi să o asigur pe doamna Iuză și pe domnul Ferro nu va exista nicio nouă agenție. Întotdeauna am vorbit în mod exclusiv despre EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente. Nu există niciun fel de agenție nouă. Practic, această agenție există de 20 de ani și o duce foarte bine, deci nu propunem nimica nou. Sunt de acord cu domnul Federle și uh, doamna Kate E adevărat, trebuie să ne acordăm mijloacele ambițiilor pe care le avem, avem nevoie de mai multe resurse. Agenția Europeană pentru Medicamente are un staff de aproximativ 800 de persoane. E adevărat că autorizările pentru medicamente veterinare sunt foarte numeroase, dar am discutat propunerea Comisiei detaliat cu colegii și prietenii de la EMA înainte de a înainta propunerea Comisiei. De aceea aș dori să vă asigur încă o dată, nu creăm birocrație, nu creăm o nouă agenție. Uh, dorim să ajutăm EMA să funcționeze cât mai bine posibil în ce privește autorizarea și monitorizarea, follow-up-ul uh, produselor uh, medicamentoase pentru uz veterinar. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorul. Děkuji. Ia... <clears throat> Mulțumesc. Foarte pe scurt acum la final, sper că împreună cu raportorii din umbră vom uh, găsi posibilitatea de a formula amendamente. Sper că toate amendamentele vor putea fi redactate, nu sunt atât de numeroase, Vreau să-i răspund comisiei în modul următor. Noul regulament, respectiv nou, capitolele noi, schimbă distribuția competențelor. Iar din partea comisiei există deja o evaluare de impact. Iar din punctul meu de vedere, rezultatele nu sunt în beneficiul agenției. Um, Finanțarea, spusesem acest lucru și în avizul meu, finanțarea agenției se răsfrânge asupra întregului sistem și asupra finanțării statelor membre. Va afecta sau afectează acest lucru și bugetele naționale. De aceea consider că competențele ar trebui să fie distribuite altfel la nivel european. Ar trebui să avem acest lucru în vedere. Deci, noua, noua, noul regulament ar trebui să redistribuie competențele altfel. Da, mulțumesc. Adoptarea avizului va avea loc în 15 și 16 iulie în comisia noastră iar apoi, la Envi, în 22 septembrie, ea fiind comisia competentă pe fond. Și acum trecem la punctul numărul 8, posibilitatea statelor membre de a restricționa sau interzice utilizarea furajelor și alimentelor uh, modificate genetic pe teritoriul lor. Raportorul al comisiei competente pe fond este domnul Albert Des, iar comisia competentă este Comisia de Mediu, Comisia NV. Comisia Agri s-a angajat să redacteze un aviz pe marginea raportului NV, legat de posibilitățile statelor membre de a, sau posibilitatea acordată statelor membre de a restricționa sau interzice um, alimentele sau furajele gen modificate genetic. Nu uh, s-a obținut niciodată o majoritate calificată, dar acest lucru nici în, nici în favoarea prevederii, nici împotriva ei. Și rezultatul a fost acela că la comisie s-a luat decizia, conform procedurilor actuale, să proceadă fără susținerea comisiei. S-a stabilit o normă de autorizare a OMG în furaje și în alimente. Deci, practic, acea normă din 2003 permitea statelor membre de a adopta interziceri sau interdicții cu privire la utilizarea de furaje și alimente modificate genetic. Dar asta doar uh, dacă se putea face dovada că apăreau riscuri pentru sănătatea populației, respectiv riscuri pentru mediu. Au existat rezerve în acest sens dar uh, până acum nu s-a putut uh, trage o concluzie finală cu privire la consecințele OMG pentru sănătate sau pentru mediu. Deci deocamdată nu s-a adoptat un cadru legal cu privire la măsurile care pot fi luate de statele membre pe teritoriul lor. Măsuri care vizează, după cum spuneam, interzicerea utilizării de alimente sau furaje modificate genetic. Și uh, asta din alte considerente decât uh, siguranța produselor. Avizul a fost atribuit domnului Des. Înainte de a-i acorda cuvântul, vom asculta mai întâi, uh, vom da cuvântul comisiei care va ține o prezentare. Care este obiectivul inițiativei vom afla acum. Vă rog, aveți cuvântul. Există și intervenții din sală. Domnul Mico, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, honorable... Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitație și oportunitatea de a vă prezenta pe scurt propunerea Comisiei de a uh, modifica regulamentul în ce privește alimentele și curajele modificate genetic. Această propunere legislativă derivă din linia directoare aprobată de Parlamentul European în iulie 2014. Propunerea trebuie um, analizată într-un context larg, anume faptul că cetățenii europeni în multe state membre s-au arătat sceptici în ce privește organismele modificate genetic, dar și în același timp producătorii, crescătorii de animale di, sunt dependenți de furaje de import. Practic eh, importăm miliarde de tone de soia pe an și majoritatea aceasta este modificată genetic. 1,4 milioane de tone sunt produse doar uh, și practic e vorba de mai puțin de 5% din nevoile noastre eh, ce producem în Europa. Cu alte cuvinte, dacă dorim să sporim producția, trebuie să o facem de 20 de ori, ceea ce, într-adevăr, nu e o cifră realistă. Aflați în această dilemă eh, opiniile statelor membre sunt polarizate în momentul votării acestui document și EFSA și-a produs evaluarea de risc. Întreaga istorie, nici una dintre cele 67 de alimente, respectiv furaje modificate genetic de pe lista autorizată, nu a putut atrage o majoritate calificată nici pentru, nici împotrivă. Uh, în momentul votării de către statele membre a autorizării acestora deci, între timp, au, au intervenit și apeluri în fața comitetului competent. Responsabilitatea autorizării organismelor modificate genetic, potrivit uh, regulilor ESA, este o obligație juridică pentru Comisia Europeană. E o situație unică în procedura de comitologie. Situația a dus la un deficit democratic perceput care e în detrimentul tuturor. Aș dori să invit pe toată lumea în acest moment să-și asume responsabilitatea. A venit vremea să recunoaștem că acest statu quo nu mai poate fi durabil. Mai credem că dezbaterea propunerii este foarte importantă și va ajuta la limpezirea soluției și la propunerea de soluții precum și decizii adecvate. Revizuirea procesului decizional pentru autorizarea OMG-urilor a arătat că prevederile noi directive asupra culturilor de OMG trebuie să se poată aplica și în cazul alimentelor și furajelor modificate Ce Explorăm și alte posibilități, dar acestea au arătat lacune majore. Pe de-o parte, schimbarea regulamentelor de comitologie doar pentru uh, OMG-uri ar fost discriminatorie. De ce să schimbăm regulile doar pentru organismele modificate genetice? În al doilea rând, schimbarea modalității de vot. Nici aceasta nu ar fi posibilă pentru că modalitățile de vot sunt înscrise în tratate pentru a asigura echilibrul între cele 28 de state membre. Deci, o astfel de schimbare a tratatelor nu e avisajabilă. Apoi, a restitui statelor membre competența pentru a decide asupra autorizării OMG-urilor nu ar fi justă pentru că am constata niveluri diferite de siguranță între statele membre. În esență, propunerea Comisiei va oferi statelor membre posibilitatea de a ține seama de circumstanțele naționale, de a restricționa sau interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, dacă acestea sunt autorizate. În acest fel, se va introduce mai multă subsidiaritate, aducând decizia finală mai aproape de cetățeni. Statele membre invocă adesea motive politice naționale care nu țin seamă de siguranță pentru a se opune sau a se abține de la vot. Și aș vrea să fiu foarte limpede. Comisia își va asuma în continuare responsabilitatea de a uh, oferi autorizarea uh, de punere pe piață pentru OMG-uri și permiteți-mi să insist asupra faptului că decizii de tip opt-out trebuie să fie compatibile cu principiile fundamentale Uniunii Europene. 1. Cetățenii trebuie să aibă un nivel egal de siguranță în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în ce privește autorizarea OMG-urilor și uh, evaluarea riscului trebuie să rămână la nivel european. În consecință, motivele invocate de staturile, statele membre pentru a restricționa sau interzice OMG-urile nu trebuie să contravină uh, prevederilor EFSA. Statele membre trebuie să poată lua și măsuri de urgență dacă noi riscuri apar. Ca atare, mecanismul clauzelor de salvgardare prevăzute în legislație rămân aplicabile. Măsurile de tip opt-out trebuie să respecte obligațiile internaționale ale Uniunii Europene și regulile pieței interne. Iată de ce deciziile de tip opt-out trebuie, unul, să se bazeze pe motive de interes public, în al doilea rând trebuie să fie proporționale și, în al treilea rând, non-discriminatorii. Deplasarea alimentelor și furajelor modificate genetic între statele membre trebuie să se facă potrivit regulilor, dar fără a încălca libera circulație sau importul, restricționarea sau interdicția îngerilor, în momentul în care statele membre decid asupra acestea, trebuie să țină seama de impactul economic asupra operatorilor din acest lanț. Domnule președinte, Comisia și-a îndeplinit angajamentul de a permite cetățenilor europeni uh, în guvernele democratice să aibă un cuvânt mai mare de spus în ce privește OMG-urile. Revizuirea noastră confirmă un diagnostic care nu poate fi ignorat. Autor... Sistemul de autorizare pentru OMG-uri se află în fața unei provocări politice care trebuie rezolvată, deoarece încrederea instituțiile Uniunii Europene e în joc. Ori cred că propunerea noastră aduce răspunsurile pe care le așteptăm. Iată de ce vă aș felicita, uh, domnule președinte, domnule raportor, stimați eurodeputați, să lăsăm o dezbatere constructivă pentru a aduce înainte acest proces legislativ. Vă mulțumesc pentru atenție. Cred că prima intervenție îi se cuvine domnului raportor, dumneavoastră. Da, mulțumesc, domnule președinte. Din motive de timp trec peste introducere. Dumneavoastră ați descris deja propunerea noastră. Prin modificarea 1829 din 2003, piața internă um, era sacrificată arbitrarului politic. Interdicțiile nu sunt compatibile cu dreptul internațional comercial pentru că atunci când vine vorba despre riscuri, nu se aplică regulile respective. Propunerea nu ne duce la îndeplinirea obiectivelor, nu îmbunătățește situația actuală, pentru că um, propunerea spune că statele membre trebuie să aducă dovada că măsurile lor sunt compatibile cu legislația europeană și cu măsurile de pe piața unică, respectiv cu regulile veterinare în vigoare. Iar prin această propunere, piața unică internă ar fi pusă la îndoială. Trebuie să introducem oare din nou uh, un control al mărfurilor în uh, comerțul transfrontalier? Care sunt diferențele de uh, aprobare în ceea ce privește planul domnului Juncker, care vrea să reducă birocrația? Uh, ei bine, aici s-a creat un monstru al birocrației. Uh, ministrii de agricultură din uh, toate spectrele politice au uh, sugerat că trebuie să respingem această propunere pentru că este un monstru al birocrației. Uh, mi se pare un argument ieftin că se dorește o redistribuire a competențelor. Această încrengătură de decizii nici nu este clar cine are competențele. Iar decizia Comisiei nici nu este la curent cu alte decizii. Comisarul competent a sugerat să luăm 7% din uh, suprafețele agricole. Eu mă bucur acum că Parlamentul European a impus uh, ca acea suprafață de 7% să fie cultivată. Eu văd acum uh, la mine în Bavaria culturi de mazăre și alte plante și uh, aici comisia, trebuie să spunem că a făcut o mare greșeală cu această propunere, pentru că nu corespunde nici cu politica de reformă agrară. Eu, uh, cum nu vreau să anticipez și nici nu am voie să anticipez o decizie, dar uh, din punctul meu de vedere există un larg consens cu privire la respingerea acestei propuneri. Nici nu pot imagina ca această propunere să fie pusă în aplicare. Nu este compatibilă cu libertățile noastre și cu libertățile pieței unice. De aceea aș propune ca în avizul Comisiei Agri să se meargă în aceeași direcție care se preconizează și la Envi și ca textul să fie retrimis. Vă mulțumesc pentru expunere, deci cu expunerea poziției dumneavoastră. Cum vor decurge lucrările am aflat acum și acum deschidem dezbaterea. Am mulți colegi care au solicitat uh, să intervină. La șase și jumătate vor începe alte două reuniuni importante. Mai întâi, uh, ceea ce a organizat domnul Nicholson, subiectul este foarte important, competitivitatea a sectorului uh, producției de ouă. Se va discuta acest lucru și în uh, legătură cu negocierile TTIP. Sunt invitați și reprezentanții Comisiei. Va avea loc și o discuție la salon, uh, um, la etajul inferior, unde se va discuta despre piața laptelui și situația curentă, cred că vom putea participa la ambele reuniuni, pentru că toate cele trei subiecte ne sunt uh, importante. Ar fi bine dacă am putea participa la cele două ședințe, de, de aceea vă rog să respectați uh, timpul de vorbire de un minut și jumătate. Până la urmă, subiectul este foarte cunoscut, am putea discuta mult, dar am putea fi și foarte scurt. Domnul Bovan? Monsieur le Président. Euh, Domnule președinte, nu e o veste de prima pagină a ziarelor, dar sunt de acord cu domnul Des pe data asta. Pe fond, textul e prost redactat așa cum și primul text în ce privește culturile OMG era prost redactat. Practic e același text și suntem în situația uluitoare în care uh, Parlamentul și Consiliul au adoptat un text pe semințe și se va refuza uh, textul pe alimente. Va fi un haos, pentru că astăzi această situație uh, devine insustenabilă. E o proastă legislație și acum se repetă scenariul. Astăzi Comisia recunoaște și nu vreau să dau nume, dar Comisia, într-un schimb pe care personal l-am avut cu ea, recunoaște că poziția noastră nu poate fi apărată în fața Organizației Mondiale a Comerțului devine limpede, nu ne putem baza pe acordul SPS pentru a ne apăra în cazul în care suntem atacați de altă țară pentru că am refuzat să, intră, să, pentru că am refuzat să acceptăm produse OMG la granița UE. Și nu ne putem baza decât pe date, de, de uh, tot ce ține de barierele non-tarifare. Ori toată lumea știe că acest lucru e mult prea fragil și că nu vom rezista. Deci, pentru mine, acest text uh, s-a născut mort și mă adresez comisiei. De unde vine problema? Ei, bine, deși domnul Juncker o cere, comisia refuză să reia, să revizuiască uh, tot ce ține de OMG-uri, fie că e vorba de aspectele științifice, socioeconomice sau de mediu Toate aceste aspecte alcătuiesc evaluarea. Dacă nu ținem seama de toate trei aspectele, evaluarea este una parțială și nu ne putem apăra ce ne propune Comisia. Astăzi e de a ne pleca capul în fața multinaționalelor care doresc să ne împiedice să interzicem OMG-urile. Însă, argumentele de azi sunt aceleași pe care întreprinderile de tip biotech Uh, aceleași pentru care ei cer ca OMG-urile să intre în Uniunea Europeană. Iată paradoxul acestei dezbateri. Vă rog din suflet să nu repetați lucrurile spuse deja, așa cum doamna Betie, un minut și jumătate you, Mr. Des, for your presentation. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Des, pentru prezentare. E clar că există niște eforturi din partea Comisiei Europene pentru a introduce un cadru legal în toate statele membre, pentru a hotărâ uh, în ceea ce privește organismele modificate genetic și alimentele acestea. Însă aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să definim în mod clar niște măsuri în toate statele membre care restricționează sau chiar interzic utilizarea acestor uh, Uh, alimente. Uitați-vă la aliniatul 1 din regulament în ceea ce privește posibilitatea pentru statele membre de a restricționa, deci de a interzice utilizarea organismelor modificate genetic în scopuri alimentare pe teritoriul lor. Și vă atrag atenția asupra faptului că e nevoie de oarecare siguranță juridică în ceea ce privește acele state membre care doresc să introducă astfel de organisme modificate genetic și e vorba de o propunere care prevede anumite obligații pentru statele membre, obligații la nivel internațional, la nivel de Organizație Mondială a Comerțului. Statele membre ar trebui să li se permită să hotărască singure care sunt restricțiile sau interzicele pe care doresc să le, interzi- să le introducă referitor la organisme modificate genetic. Mai mult decât atât, există anumite argumente care pot fi înaintate de statele membre pentru a justifica o astfel de restricționare sau interzicere a uh, alimentelor provenite din organisme modificate genetic uh, în interesul național. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum doamna Holbuș. Mulțumesc. Până la urmă, astăzi nu e vorba despre uh, aprobările diferite când vine vorba despre OMG, pentru că până la urmă există și o piață unică. Trebuie să vorbim mai degrabă despre criteriile care trebuie respectate la aprobarea uh, furajelor și alimentelor cu OMG. În mod normal, în propunere, nu trebuie să fie considerente de ordin științific, ci mai degrabă motive politice. S-a vorbit despre asta deja, dar de fapt nu este adevărat, zic eu. EFSA Uh, se uh, raportează la argumente de ordin științific, dar le respinge în mod regulat. Și astfel, uh, OMG-uri periculoase, precum cele de la Porum, care reprezintă, de fapt, o încrucișare a patru soiuri diferite, cu diferite caracteristici, ei bine, îl consideră în evaluările sale lipsit de risc. Și nu face nicio trimitere la efectele nocive asupra sănătății. Deci aceste considerente de ordin științific sunt uh, lăsate deoparte foarte des la nivelul acestei instituții. Nu se poate uh, reglementa în mod democratic acest lucru pe piața unică, cu atât mai puțin. Domnul Juncker nu voia doar să reducă birocrația, domnule Des, și a spus la început că procedurile de aprobare, de autorizare nu sunt științifice și nu sunt democratice. Cred că acestea au fost cuvintele folosite. Și aici trebuie spus că avem nevoie de criterii solide, criterii care au rezultate științifice la bază și numai atunci vom putea lua măsurile corecte. Cincuie, pan posul Agniu. Mulțumesc acum domnul Anion. Trebuie să spun comisiei că există o persoană aici a cărui CV uh, include distrugerea unor uh, culturi uh, prin includerea de OMG. Deci nu putem spune că comisia nu este reprezentată bine. Avem și uh, adversarii OMG-urilor reprezentați aici. Deci știm că se folosesc soiuri de fasole modificată genetic, furaj pentru animale și așa mai departe. Vreau să vă spun doar câteva lucruri din experiența mea. Eu uh, reprezint uh, producătorii de ouă bio, care folosesc uh, proteină nemodificată genetic, dar este greu să importi astfel de soiuri din cauza regulilor UE. Practic am uh, avut o criză a acestor uh, soiuri. S-a plătit un preț mare pe tonă pentru importul de fasole nemodificată genetic din Kazahstan, pentru că era riscul să nu mai pot hrăni animalele și așa mai departe. Dar nu a existat niciun fel de diferență la preț. Vă avertizez aici. Bine, salut faptul că statele membre au acum puterea de a uh, impune anumite interdicții, dar dacă veți interzice astfel de uh, organisme uh, modificate genetic, uh, nu veți mai fi competitiv niciodată. Este foarte greu să cultivi uh, soiuri non-modificate genetic, fasole și așa mai departe, și alte plante proteaginoase, pentru că, practic, va, vor, grijile vor veni de la sine. Oui, merci, monsieur le président. Vous affirmez... Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că multe state membre s-au pronunțat pe acest subiect și Comisia a trebuit să ia o decizie, dar uh, e foarte de mirare pentru că uh, trebuie să ne. Uh, uh, în timp ce dumneavoastră justificați această decizie pe motive de sănătate, uh, până la urmă le-ați autorizat și ne explicați așa foarte cam și liniștit că nu vor exista consecințe asupra alimentelor pentru animale, acele alimente provenind din organisme modificate genetic. Mai mult decât atât, amintiți faptul că statele membre nu trebuie să ia măsuri incompatibile cu articolul 34 al SUE și anume libera circulația a mărfurilor. Și de fapt, în realitate, statele membre de fapt se confruntă cu o dilemă o, o dilemă pentru că vor fi obligate să accepte importurile de organisme modificate genetic. Chiar dacă anumite state membre refuză o utilizare, în timp ce vecinii acceptă, evident, logica aceasta a, bunei, a liberei circulației a bunurilor și a mărfurilor va face că aceste produse OGM se vor regăsi pe teritoriul UE. Și atunci uh, ne spuneți, da, dar de fapt e vorba doar de alimente pentru animale. Dar singura excepție pe care noi o putem accepta se bize pe trei lucruri. Uh, cercetare la nivel național, fabricație a acestor produse la nivel național și utilizare idem. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Andrei. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să spun Comisiei Europene că dacă propunerea sa se face în numele respectării voinței democratice și a transparenței, așa ni s-a spus, e bine, e vorba de o dereglementare a legislației referitor la organisme modificate genetic adoptată acum 20 de ani, pentru că asta demonstrează că marea majoritate a cetățenilor, și ați amintit acest lucru, cetățenilor europeni se opun cultivării organisme modificate genetic sau utilizarea acestora. Și, de fapt, propunerea dumneavoastră este inaplicabilă, pentru că statele membre se vor afla într-o imposibilitate juridică de a justifica alegerea, fie de a restrânge, de restricționa sau de a interzice organismele modificate genetic. Mai mult decât atât, Sincer, nu prea văd eu cum propunerea comisiei, dacă ar fi aplicată, nu ar pune sub semnul întrebării principiul acesta de unicitate de unitatea pieței interne și ar putea să pună sub semnul întrebării și relațiile noastre comerciale cu țările din afară. Acum câteva luni ați acordat statelor membre posibilitatea de a restrânge, chiar de a interzice utilizarea sau cultivarea organismelor modificate genetic pe teritoriul lor și n-ar trebui ca prin propunerea pe care ne-o faceți acum să ne duceți într-un fel de harababură juridică și comercială care să pună sub semnul întrebării această legislație sau care să ducă la aplicarea acestea așa, picătură cu picătură. Mulțumesc, care cuvântul, domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că se cam vede care să fie soarta acestui document trimis de comisie. Cred că problema este alta pe care trebuie să o rezolvăm până la urmă la nivelul uh, Uniunii Europene. Tot discutăm aici de ce, să, ce pot să facă statele membre vis-a-vis -vis de cultivarea sau necultivarea uh, um, OGM-urilor. Dar atâta vreme cât avem de-a face cu importuri în Uniunea Europeană. Până la urmă creăm și o, o inechitate față de fermierii din Uniunea Europeană și ar trebui să fie o chestiune foarte clară. Dacă decidem că aceste produse modificate genetic afectează sănătatea omului atunci sau că sunt periculoase pentru cetățeni sau că o bună parte a cetățenilor nu vor astfel de produse, atunci nu dăm voie nici să mai fie ele importate. Pentru că decid să uh, creez o facilitate fermierului din Argentina, de exemplu, de unde importăm marea parte a, uh, a, producției de soia, dar și special din uh, oricare alt stat membru din Uniunea Europeană, nu lăsăm să cultive. Până la nu este corect ceea ce facem noi și atunci trebuie să fie uh, comisia foarte clară. Decidem că nu mai avem nevoie de organisme modificate genetic în Uniunea, Uniunea Europeană, interzicem atât cultivarea lor, cât și importul acestora. Și am pus punct la această problemă. Ori dacă uh, uh, procedând oricum, de orice altă manieră, înseamnă că creăm până la urmă inechități față de fermierii din Uniunea Europeană și cei din alte state. Mulțumesc. ale będziesz też problem z konkurencyjnością. Bun, există o problemă și în ceea ce privește competitivitatea. Doamna Noichel, dar în ceea ce privește comisia, s-a făcut o, comis, o greșeală și anume EFSA. EFSA are o poziție cheie sau a primit o poziție cheie care, după părerea mea, nu are niciun sens. S-a vorbit mai devreme și vreau să subliniez acest lucru. EFSA, din punct de vedere de a competențelor nu este capabilă să, deci s-a mai spus asta, nu este capabilă să efectueze aceste evaluări și vreau să mai fac o afirmare, afirmație. EFSA este foarte apropiată de industrie, de branșă, deci ceea ce uh, s-a mai spus mai devreme, toate valorile au fost pozitive. Nu avem un filtru aici. Există o poziție cheie a unei agenții care lucrează la nivel european, dar eu aici vreau să pun la îndoială independența acestei agenții. Statele membre, practic, sunt uh, obligate să apeleze la avocați pentru a împiedica anumite uh, aprobări autorizații. De aceea rog pe toată lumea să regândească această uh, EFSA. Mulțumesc, doamna Menia. Mulțumesc, domnule președinte. Când vine vorba de cultivarea plantelor modificate mod, uh, genetic, era de înțeles că uh, decizia rămânea la latitudinea Uh, statelor membre, pentru că până la urmă depinde de terenul respectiv. Vorbim și de stocare și de cultivare și așa mai departe. Aici vine vorba de, doar despre aplicarea uh, regulilor. Mie nu mi se pare că aceste um, prevederi pot fi puse în aplicare, pentru că sunt contradictorii. Nu pot imagina că dacă se va modifica regulamentul uh, în discuție, uh, se vor obține progrese de deci ceea, ceea ce a spus domnul Des în calitate de raportor, și anume faptul că trebuie să uh, ne asumăm răspunderea și că ni s-a dat nouă popa prostul, ei bine, um, um, fiind și nevoiți să uh, oglindim uh, poziția uh, consumatorilor, ei bine, asta ne duce într-o situație foarte grea. Iar. Mulțumesc, domnul Ria. Mulțumesc, domnule președinte. Două lucruri. În primul rând, dacă vreți, este o continuare a primului caz de țap ispășitor. Când am vorbit despre semințe, bun, uh, am distrus deja piața unică și acum uh, se va extinde acest lucru și la furaje. Colegii care au spus că trebuie să fim independenți în funcție de uh, pe ce parte stai. E greu să pui în practic această propunere? Cum vrei să controlezi transportul în Cehia, de exemplu? Acolo controlele sunt flexibile, dacă am introduce din nou granițe, eh, controlele la granițe, la frontieră, cum putem eh, verifica astfel de transporturi de furaje? Bun, poate că în Germania am mai reușit să extindem reglementările la, la nivel de land, dar, mă rog, nu este ceva ce poate fi pus în practică. Deci trebuie să respingem acest lucru. Apoi a doua dezbatere pe care vreau să o avem în comisia noastră. Există și un istoric. A existat evaluări științifice, studii științifice ale comisiei și Consiliului care au dus la o decizie comună. Acolo ne răsuceam în jurul propriei cozi. Dacă e EFSA calificată, da sau nu, dacă structura este potrivită. Bun. Aici cumva avem o um, răspundere comună. Noi, Consiliul și Comisia. Trebuie cumva să uh, tratăm acest subiect. Nu mai putem continua așa, pentru că, după cum spuneam, ne învârtim în jurul propriei cozi. Și, până la urmă, comisia e ca și cum ar fi făcut o operație de, o intervenție chirurgică de urgență. Ceea ce privește EFSA, ar trebui să stăm să ne gândim în liniște asupra competențelor științifice ale acestei agenții. Mulțumesc! Mulțumesc și domnul Nicholson acum. Mulțumesc într-adevăr, domnule președinte. E clar um, care este discuția în jurul autorizarea GMO, OMG. Sunt de acord cu comisarul care a spus Comisiei MV care este statul quo și uh, l-a descris ca fiind nesustenabil. Într-adevăr, trebuie lucrat în vederea obținerii soluții care să actualizeze utilizarea de OMG, care practic au un, un efect nociv asupra pieței interne și asupra relațiilor comerciale, asupra competitivității în sectorul agricol. După cum știm foarte bine, această comisie depindem foarte mult de importurile de OMG pentru furaje. 32 de milioane de tone de soia modificat genetic sunt importate pentru furaje. Și, practic, ă, pe piață, asta este realitatea, pe piață există foarte puțină soia nemodificată genetic. Ă, practic, legislația restricționează capacitățile noastre de producție de furaje. Și asta este problema când uh, ne aplicăm asupra provocărilor legate de populația în creștere. De asemenea, este și o problemă ce ține de procesul decizional la nivel politic, um, evaluarea de impact a jucat și un rol important, dar, din păcate, aceste evaluări nu au la bază studii științifice uh, există criterii care ar bloca toate exporturile în uh, domeniu. Eu cred în orice caz că textul comisiei va fi respins sau așa se va vota la Envi, pentru că, practic, această propunere ar submina producția și nu poate fi susținut la nivel european. Dziękuję pani Muchas gracias, presidente. Doamna Iuso, mulțumesc, domnule președinte. Și, într-adevăr, aici avem o problemă, pentru că depindem și vom continua să fim dependenți uh, de soia importată sau soia modificată genetic uh, pe, de care avem nevoie pentru a alimenta uh, animalele noastre. Ce putem spune? Dacă se spune că EFSA nu e nici competentă, nici riguroasă, sincer, uh, acel board de management din cadrul ESA uh, nu cuprinde și oameni de știință. Oamenii de știință sunt, de fapt, autorități, autorități, personalități în uh, Uniunea Europeană care au un statut de observator și care participă la diferitele paneluri științifice ce sunt organizate pe anumite subiecte. Deci e vorba de oameni foarte bine pregătiți, e vorba de oameni independenți, e vorba de oameni care sunt oameni de știință și care fac analize pentru ESA. Așa că nu există niciun fel de conflict de interes. Consiliul acesta de management, de administrație, nu intervine în lucrările științifice și oamenii de știință sunt bine pregătiți, bine selecționați. Și eu am avut ocazia să uh, observ să fiu, uh, să fiu observator în momentul în care se aleg acești oameni de știință pentru a participa la diferite paneluri. Așa că nu ne putem permite să spunem că nu e o analiză riguroasă și științifică. Nu. E vorba de avize științifice, de avize uh, riguroase. Acum e cu totul altceva că nu ești de acord cu organismele modificate genetic. Nu vreți să le cultivați foarte bine, să nu le cultivăm. Dar acum, dacă spunem că vom înlocui uh, soia cu, eu știu, alte substanțe, alte, alte plante leguminoase, uh, pentru că acelea nu sunt modificate genetic, nu știu dacă efectul va fi același. și nu știu dacă le vom putea utiliza aceste noi plante pentru a face furaje pentru animale. Everything at this stage has been said. Uh, Totul s-a spus până în acest punct, deci nu are rost să mai repet ce au spus și ceilalți. Vă mulțumesc. Piękne wystąpienie, bardzo dziękuję. Pani poseł Kadenbach. Uh, it's da, un discurs foarte bun, doamna Gagenbach. Eu aș zice că nu s-a spus încă tot. Nu s-a făcut trimitere la acest moment aproape unic în Parlamentul European. Eu sunt membru la Comisia Envi și uh, membru în Comisia Agri. Și niciodată nu am văzut să fim atât de uniți în diversitate. Atât uh, Comisia A, Envi, cât și Comisia Agri, dar și diferitele grupuri politice. Deci diferitele temeri legate de această propunere au fost exprimate astăzi aici. Um, președintele Comisiei Juncker a promis simplificarea birocrației și astăzi s-a văzut foarte clar că viitorul ne aduce exact opusul. Proiectul în realitate este de fapt uh, o minciună. Practic suntem uh, mințiți că statele membre care nu vor aceste furaje pot uh, ieși din schemă, dar nu se poate asta pentru că se impun, se impun de fapt trei criterii. Trei criterii mm, dubioase. Practic ce se întâmplă aici? Oamenii se ascund în spatele libertăților statelor, drept, uh, statelor membre, dar practic se aprobă toate um, toate organismele modificate genetic și până la urmă statele membre vor fi cele care vor răspunde juridic de a, a, uh, folosirea OMG-urilor și până la urmă în numele cetățenilor ar trebui să refuzăm, să respingem această propunere și cred că uh, va trebui să-i transmitem comisarul aceste, domnul Juncker această propunere. Just briefly, Chairman, um, pe scurt, domnule președinte, oricare ar fi viziunea noastră asupra propunerii, cred că prezentarea comisiei a fost una excelentă pentru că ne spune foarte clar că ne bazăm exclusiv pe soia modificată genetică, sursă de proteină. situația nu se va putea schimba peste noapte, însă acum suntem în fața unei dileme și e o propunere politică inteligentă din partea Comisiei, care spune, vreți puterea? Iată, adresându-se statelor membre. Acum, Comisia care nu e de acord chiar cu orice, acum care de acord asupra acestei propuneri. Aș dori totuși două clarificări. Comisia a menționat că propunerea va permite statelor membre să interzică utilizarea, dar nu circulația sau importul de soia. Nu prea înțeleg de ce, însă, în al doilea rând, menționați impactul socioeconomic. Aș dori mai multe detalii asupra acestui punct. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Domnul președintele Castro. Deci, în efecti. Domnul De Castro, s-au spus într-adevăr foarte multe. Am auzit cu toții. Cum știți, grupul meu rămâne cât se poate de sceptic și, fără îndoială, vom urma propunerea pe care ne va face domnul raportor Des. Însă, propunerea ce ne vine din partea comisiei provoacă realmente o dezbatere în cadrul comisiei noastre agri și cred că 95% din importurile noastre uh, de soia, 90% din nevoi sunt acoperite de importuri de soia. Așa cum se întâmplă adesea, nu putem face dovadă de ipocrizie. Pe de o parte suntem împotriva OMG-urilor și pe de alta ne dăm seama că nu putem trăi fără ele și ne dăm seama că ele nu pot fi înlocuite cu ușurință. Cum să înlocuim cele 37 de milioane de tone de soia pe care le importăm? Chiar dacă la sfârșit vom obține o majoritate care va retrimite Comisia această propunere, totuși vom fi precizat anumite idei în cazul dezbaterii noastre. Adesea luăm decizii și nu ne gândim întotdeauna la efectele asupra fermierilor. Ori acest aspect ar fi deosebit de preocupant. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Dorfman. Bun. Mai puțin, mai rămâne foarte puțin de adăugat. În realitate există astăzi deja țări și regiunea mea se găsește într-o astfel de țară unde fermele renunță la furajele modificate genetic și elaborează și un program în acest sens, folosindu-l, uh, un program de marketing, deci folosindu-se de uh, această măsură și la, uh, la etichetarea produselor lor. În orice caz, propunerea în sine, bun, este destul de ciudat să văd o astfel de propunere și să văd că se spune că nu ar afecta piața unică. O distorsionare mai mare a pieței nici nu poate exista, de fapt. În momentul în care într-o țară sunt permise furaje modificate genetic, să zicem, uh, la creșterea porcilor și în altă țară nu sunt permise, e bine, atunci competitivitatea clar este afectată. Dar uh, uh, la noi, la Envy, la expunerea, la discuția pe care am avut-o, cu comisarul, mi se pare că el vorbea chiar foarte serios și sunt cumva îngrijorat cu privire la competențele părților interesate. Ce este important aici, în dezbaterea noastră, este că tocmai am descoperit cât de ipocrită este dezbaterea în jurul OMG. Pentru că acum ne-am spălat pe mâini, am uh, retrimis competențele către statele membre, le-am uh, delegat lor. Bun, în principiu am discutat despre lucruri care nici nu există. Iar subiectul se referă acum la importul și la utilizarea de furaje și alimente modificate genetic și va trebui să ne gândim la, la aprovizionarea cu proteine în Europa și trebuie văzut ce vom face pe viitor, pentru că e clar că această propunere nu ne aduce niciun pas înainte, ci mai degrabă ne aduce în trecut. Mulțumesc! Astfel am epuizat toate intervențiile. Doamnelor și domnilor, trebuie să fim conștienți de faptul că așteptările noastre și posibilitățile pe care le avem sunt de fapt diferite. Unitatea noastră, consensul nostru, nu ne permite să rezolvăm această problemă. Chiar dacă vom retrimite această propunere comisiei, trebuie să revenim la discuții serioase pe marginea subiectului, pentru că altfel nu vom fi competitivi pe piețele globale. Ne pare foarte rău faptul că nu, nu suntem noi cei care decid ce se întâmplă pe piața globală. Vă rog, reprezentantul Comisiei, domnul Lico, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru comentarii. Aș încerca să răspund în mod consolidat și sintetizez uh, întrebările repetate. De mai multe ori s-a invocat tema pieței unice și controlul la frontieră, controlul uh, pragurilor de import și așa mai departe. Uh, când vorbesc despre interzicerea utilizării într-un stat membru sau un teritoriu al OMG-urilor, nu vorbim și despre interzicerea circulației OMG, deci controle la frontieră. Practic, nu sunt necesare pentru acest scop. Tema pieței unice a fost analizată în detaliu și Potrivit achiului, cunoaștem condițiile după care regulile pieței unice pot fi utilizate, iar articolul 36 din tratate oferă posibilitatea statelor membre să ofere derogări de la aceste reguli ale pieței unice și nu e nici prima, nici ultima derogare. Uh, ea se utilizează în multe domenii, chiar și în sectorul agricol, așa cum știți și dumneavoastră prea bine. Acest lucru e important. O altă temă a fost aceea de a ști dacă putem produce mai multe proteine vegetale pe teritoriul Uniunii Europene și cum am explicat deja, ar trebui să sporim producția de 20 de ori. Ori ar trebui pentru asta să avem terenuri disponibile, ceea ce nu este cazul în UE decât dacă stopăm producția altor culturi. Ori acest lucru, în mod evident, uh, Uh, e foarte important. Mai mult decât atât, condițiile climatice, geofizice pentru uh, producția uh, proteinelor, culturilor de proteine, tot nu ar permite producția unei cantități suficiente de vegetale proteice. Iată, vreau să fiu foarte limpede atunci când discutăm așa ceva. Apoi, S-a invocat uniformizarea pieței. Aș dori să reamintesc că în cadrul legislativ prezent avem posibilitatea uh, utilizării unei clauze de salvgardare care nu a fost contestată niciodată și a fost adesea utilizată de unele state membre în trecut, cu exact același efect ca și măsura propusă, adică anumite teritorii pot fi considerate în afara pieței unice pe durata aplicării clauzei de salvgardare. Este o clauză invocată de mai multe ori și nu a creat niciodată vreuna din problemele citate în dezbaterea de azi. Experiența ne arată că singura diferență e că în clauza de salvgardare, invocarea ei e legată de noi informații științifice Însă efectul asupra pieței este perfect identic. Acum, EFSA a fost invocată de mai multe ori. Aș vrea să spun foarte clar că decizia sistemului european de a avea o autoritate științifică unică și finală care să decide asupra siguranței alimentare. Nu trebuie să condamnăm EFSA că nu a putut aborda uh, opozițiile fundamentale exprimate de unii dintre dumneavoastră în ce privește modificările genetice. Acestea izvorăsc din probleme ce nu pot fi atribuite științei, ci alți factori, aspecte etice, culturale și așa mai departe. Nu e rolul EFSA ea trebuie, agenția trebuie să evalueze din punct de vedere științific aceste organisme modificate genetic și sunt sigură, doamna Iuzo, că standardele științifice sunt cele mai înalte dacă rezultatul e pozitiv, iar Comisia nu are niciun vot din partea statelor membre. Comisia trebuie să decidă potrivit decizie științifice, bazându-se pe principiile lor de decizii pe temei științific și nu e nicio surpriză că avizul științific prevalează în astfel de cazuri. În mod evident, ce oferim noi acum ar duce la măsuri suplimentare în acele state membre în care se aplică alte considerente legitime pentru care se aplică un opt-out. Trebuie să comparăm situația de acum cu situația propusă și să nu construim acum castele de nisip, uh, o, un sistem ideal pe care să nu-l putem implementa. Apoi a existat o întrebare importantă a doamnei McGuinness în ce privește impactul socioeconomic și importurile. Într-adevăr, dacă interdicția se referă la întregul teritoriu al UE, atunci nu are sens să facem importuri. Dar dacă există câteva teritorii um, desemnate care uh, vor fi în opt-out, atunci, de exemplu, pentru furaje, OMG-urile ar putea fi duse exact acolo unde există derogarea și ele ar putea fi folosite. Practic, putem să păstrăm deschis această posibilitate să nu blocăm lucrurile, pentru că atunci realmente am avea nevoie de control la frontieră, nu e intenția noastră. În ce privește impactul socioeconomic, e o temă importantă, dar cum am spus în introducere, acest impact poate fi evaluat în mod eficace doar în momentul în care se știe în ce măsură utilizarea va fi interzisă și pe ce teritoriu. Altminteri există un milion de opțiuni care uh, sunt practic imposibil de analizat. Deci fiecare stat membru va decide până la urmă ce e posibil și ce nu, dacă intră într-un opt-out uh, sau care sunt impacturile socioeconomice precise în cazul său. În fine, domnul Castro a vorbit despre faptul că nu trebuie să fim ipocriți în această dezbatere și uh, Aici eu cred că e o problemă, fiindcă trebuie să fim clari. Astăzi suntem în situația în care state membre votează împotrivă sau se abțin de la vot la nivelul lor de decizii europene și utilizează pe scară largă furajele modificate genetic și în același timp critică Comisia Europeană pentru a fi autorizat aceste furaje modificate genetic. Deci e o situație foarte dificilă cum putem trata problema în astfel de condiții? Trebuie să fim cinstiți și să spunem că întotdeauna există o opțiune. Astăzi, inclusiv, e o opțiune aceea de a vota împotrivă. Dacă există un vot majoritar împotrivă, atunci lucrurile n-ar fi fost aprobate. Sau este și posibilitatea de a vota pentru, dar acel vot nu l-am obținut. Haideți să nu uităm, lucrurile nu s-au schimbat. Vor exista tot două runde de vot unde vom putea decide dacă acceptăm sau interzicem ong urile Dacă, indiferent de motiv, statele membre nu își exprimă poziția, atunci ne confruntăm cu câte o treime exprimându-se fiecare în felul său, sperând în tăcere că cineva <laughs> va vota locul lor și că se va aproba propunerea. Cei care sunt împotrivă ar trebui să voteze pentru și apoi să introducă un opt-out. Da, am observat la Comisia Envi, dar și aici la dumneavoastră, o unanimitate în a uh, nega lucrurile. E un lucru rar, e adevărat, dar trebuie să spun că e important să analizăm de ce oamenii sunt împotriva propunerii. Există două motive principale. Există grupul celor care sunt împotriva OMG-urilor și au motive foarte diferite față de cei care sunt pentru OMG-uri. Încercăm să găsim o cale care să facă situația mai clară atunci când se va vota aprobarea OMG-urilor în viitor. Iată de ce propunerea a fost redactată în acest fel. Și vreau să vă asigur că am revizuit toate opțiunile teoretice care tehnic uh, erau posibil de imaginat în această situație. Și această opțiune s-a arătat singura funcțională, pentru că toate celelalte ar însemna fie abrogarea sau modificarea tratatelor, mecanisme pe care nu le-ați susține niciodată, sunt sigur. Ca atare, dacă e, ne dorim o situație diferită de cea de azi, asta e ce am pus noi pe masă. Sigur că uh, unii neagă acest lucru, e dreptul dumneavoastră să respingeți această propunere, dar atunci vă previn, revenim la situația actuală, pentru că nu mai sunt alte opțiuni tehnic posibile. Vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękuję. Vă mulțumesc. Domnul Des, acum, și nu te invidiez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau cu plăcere această sarcină, chiar mă bucură. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Chiar pot să subliniez tot ceea ce s-a spus, nici nu știu ce aș putea critica uh, intervenția colegei din Austria, pot să o uh, susțin. Deși Juncker vine din partile, uh, familia mea politică. Uh, este un uh, joc perfid ăsta și nu vrem să participăm la el. Până la urmă, uh, este vorba de un conflict aici între cele trei părți, Consiliu, Comisie și Parlament. Domnul Nico, vreau să vă felicit, sunteți uh, un uh, servitor uh, foarte fidel al uh, instituției dumneavoastră. Dacă ați fi pe piața liberă, v-ați da premiul de angajatul anului în marketing. Ați putea să ne vindeți o rablă drept limuzină, dar noi nu vrem să cumpărăm această rablă și vom trimite, vă vom retrimite rabla înapoi. Pentru că sunt de părere că trebuie să terminăm întreaga procedură fără o dezbatere prea uh, lungă și cred că Comisia Envi este de aceeași părere. Vom găsi o soluție, dar nu pe placul Comisiei. Mulțumesc, însă nicio limuzină nu cred că ni, ni se va uh, oferi și uh, rabla nu vrem să o cumpărăm. Deci, pe 15 și 16 iulie se va adopta acest proiect. Poate că, sigur că vom reveni asupra acestui subiect. Este un subiect delicat și este de la sine înțeles. Este dificil să găsim soluția optimă. De aceea v-aș ruga mâine să veniți cu cartelele de vot, pentru că mâine vom începe prin a vota. Vă mai urez o seară plăcută. Nu uitați să-l invitați pe domnul Nicholson, pentru că este un subiect foarte important. Producția de ouă, TTIP și invitația Copacageca pentru producția laptelui la restaurant. Vă mulțumesc pentru reuniunea de azi.